de vot a fost pierdută. Prin urmare, țineți cont de votul meu pentru. Doamna președinte, poate am, ați avut de-a face cu un fur de identitate. Cine știe cine votează cu cartela dumneavoastră. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar mai întâi domnul Tavares încă o cartelă care nu funcționează, cred că e o problemă cu uh, consola de vot, pentru că eu tocmai mi-am uh, procurat această cartelă nouă. Vă mulțumesc oricum. Uh, doamna președinte, vă sfătuiesc să găsiți o nouă consolă de vot. Poate că e, e cea mai bună soluție. În orice caz vom lua cont, vom ține cont de, de votul dumneavoastră în cazul în care votul este foarte strâns. Să trecem acum la următorul vot. Este vorba din nou despre migrația de la SIS 1 la SIS 2. De data aceasta votăm decizia din 2008, numărul 839. Din nou, uh, PPE-ul uh, propune un vot în bloc. Sunteți cu toții de acord? Da. Prin urmare, uh, votăm o singură dată. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? o abținere. Prin urmare, amendamentele au fost adoptate. Mai avem un vot final electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Văd că uh, consola domnului Tavares funcționează acum. Am încheiat, închis votul și acum numărăm voturile. 36 pentru, 1 împreună, împotrivă, o ab- abținere. Din nou un raport adoptat cu o majoritate solidă. Îl felicităm din nou pe raportor. Trecem acum la votul uh, privind propunerea uh, cu privire la crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Domnul Dias de Mera este raportor. Am fost uh, informată că acest vot este doar unul orientativ. În momentul de față au loc negocieri și votul acesta îl va ajuta pe raportor să ne reprezinte cel, uh, cel mai bine cu putință în cadrul negocierilor. Începem votul cu amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, însă haideți să verificăm. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este închis. Într-adevăr, respins 21 voturi împotrivă, 17 pentru o abținere. Amendamentul 9 a fost retras. Amendamentul 10, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, din nou uh, respins. Amendamentul 11, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13, uh, pentru, împotrivă, abțineri, mi-ar plăcea să verific pe cale electronică. Votul este deschis pentru amendamentul 13. Votul este închis. Se adoptă cu două voturi în plus pentru. Amendamentul 14 a fost retras, amendamentul 16 cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, Împotrivă? Abțineri? Să verificăm pe calea electronică. Votul este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, Abțineri. Din nou ar fi bine să verificăm pe cale electronică. Votăm amendamentul 18. Votul este deschis. Acum este închis. Respins. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Un uh, rezultat foarte strâns. Haideți să verificăm. Votul este deschis, închis. 22 pentru, 18 împotriva, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm. Votăm amendamentul 20. Se adoptă 22 pentru, 18 împotrivă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 21 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru. Doamna președinte își cere scuze. 23. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins, într-adevăr. 22. Cine e pentru? Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi-ar plăcea să verificăm. Așadar, amendamentul 22. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 25 a fost retras. Amendamentul 2. Uh, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 e caduc. Amendamentul 5 cine e pentru? V-aș ruga să vă ridicați mâinile. Așadar, cine e împotrivă? Abțineri? Să verificăm totuși. Ați votat cu toții? Votul este închis. 22 pentru, 18 împotrivă, se adoptă amendamentul 6, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 este caduc. Votăm uh, documentul pe ansamblu, chiar dacă este un vot uh, orientativ, da, se pare că da. Uh, Cine e pentru uh, raport? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu un vot împotrivă. Bine, nu e adoptat, ci pur și simplu sprijinim formularea. Îl felicităm din nou pe raportor și urăm uh, toate cele bune în cadrul negocierilor. Trecem la raportul domnului Tavares cu privire la crearea unui program comun de reinstalare al Uniunii Europene. Raportorul uh, și raportorul, uh, raportorii din umbră cer un vot în bloc. Sunt aici anexe în care mi se cere lucrul acesta. Din nou avem un vot orientativ. Aici scrie uh, vot orientativ, însă se pare că ar fi un vot de confirmare. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, un vot împotrivă. Dar uh, avem și un vot electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate largă. 39 de voturi pentru, 1 împotrivă, o, opțiune, o, o abținere. Îl felicităm pe domnul Tavares. Um, next report by Mr. Tavares. Următorul raport, uh, tot al domnului Tavares, uh, un vot de confirmare Prin urmare, votăm acum uh, pentru rezultatul votului de confirmare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu două voturi împotrivă. Și apoi votul final, electronic. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă cu 40 la 2. Felicitări încă o dată domnului raportor. Și așa ajungem la uh, votul doamnei uh, Gal. Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Un amendament care se întinde pe trei pagini acum, amendamentul 2 cu un amendament oral. Haideți să votăm amendamentul cu amendamentul oral. Nu sunt obiecții, nu? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un alt amendament uh, aici amendament oral la alineatul 2 al doamnei Hautala. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Aș spune că este respins, dar haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul s-a închis. Într-adevăr, a fost respins uh, cu o majoritate solidă. Amendamentul 4, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se respinge. Amendamentul 5 uh, cu un amendament oral. Uh, nu sunt obiecții. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 cu un amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm. Amendamentul 8. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă într-adevăr cu 25 la 18. Amendamentul 10 devine caduc. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Uh, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13 devine caduc, 14 la fel și așa ajungem la amendamentul de compromis 3. Uh, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Și așa ajungem la amendamentul de amendamentul uh, numărul 18, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19, devine caduc și ajungem la amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se uh, respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri uh, este respins. Amendamentul 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Uh, amendamentul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Douăzeci patru la 18 se adoptă. Amendamentul 24, cine este pentru? Vă rog, ridicați mâinile, pentru că altfel nu pot să vă văd. Cine este împotrivă? Foarte bine. Abțineri eh, se adoptă. Amendamentul 25, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm. Le- votul electronic este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă într-adevăr 25 la 18. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Și așa ajungem la 28. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 29 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Și vot final, uh, un vot electronic. Uh, votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 41 cu un vot împotrivă și nicio abținere. Felicitări pentru doamna raportor. Ați făcut o treabă foarte bună. Nu a apărut uh, votul și pe ecrane? Trecem la următorul punct uh, al doamnei Papadopoulou, o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Amendamentul 1. Uh, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Uh, Oare putem uh, vota în bloc, dragi colegi? Nu? Atunci putem vota 2 și 3 în bloc. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Alineatul uh, original 9. Cine este pentru, cine este împotrivă, uh, Abțineri. Cineva cred că pune sub semnul întrebării uh, lista de vot a grupului. Mi se pare că este respins, dar haideți să verificăm. Votul este deschis uh, pentru aliniatul 9. Deci alineatul nou unde ni se spune textul original al raportorului. Deci alineatul 9, textul original. Toată lumea a votat, votul este închis. Vedeți? 20 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere. Alineatul 11, text original al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Electronic. Alineatul 11. Votul este deschis. Stimată vecină, dorești și dumneata să votezi? Votul s-a închis. 24 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere se adoptă într-adevăr. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul oral, acum la alineatul 12 al PPE-ului. Sunt uh, obiecții aici. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Wickstrom. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pe două părți. La solicitarea ALDE, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Trebuie să votăm uh, și uh, textul original acum, pentru că prima parte a fost respinsă. Deci cine este pentru textul original la alineatul 15? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 7, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 a fost retras. Și acum vot final. Electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 41 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Felicitări uh, doamnei Papadopoulou. Și cred că aici se încheie votul. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Ați fost uh, foarte de ajutor, foarte eficienți, mai eficienți decât ne așteptam. Okay, um, colleagues, that brings us to the next sub... Dragi colegi, ajungem astfel la subiectul următor, uh, combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Dacă cineva dorește să aibă conversații private, vă rog, uh, ieșiți din sală. Haideți, vă rog, să luăm loc și să ne reluăm uh, discuția și să ne închidem telefoanele mobile. Deci următorul punct de pe urmă de zi, punctul 11, combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, abrogarea deciziei cadru 2004-68. Uh, este un prim uh, schimb de opinii. Doamna Angelili din partea PPE este raportor. Și aceasta este prima dezbatere în legătură cu acest subiect. Vorbim despre o propunere a Comisiei pentru o directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Iar această propunere înlocuiește o propunere pentru decizia cadru pe același subiect uh, din pilonul 3, care a căzut după intrarea în vigoare a noului tratat, tratatul de la Lisabona, și ne bazăm aici pe articolele 82 și 83 din tratat. Acesta este un subiect de actualitate foarte sensibil și um, solicită un, o atenție deosebită a Parlamentului și a Comisiei Libe pentru că va fi o măsură generală de aproximare a legilor statelor membre într-o zonă delicată a dreptului penal. Uh, deci există niște ramificații foarte semnificative. Doamna Angelili este doamna raportor. Dânsa va face o prezentare inițială împreună cu Consiliul și Comisia. Și mai întâi dau uh, cuvântul doamnei Angelili, doamna raportor, apoi voi invita Comisia să ia cuvântul și sper că între timp reprezentantul uh, Consiliului va sosi, pentru că uh, ne-am mișcat foarte repede la vot, prin urmare Consiliul încă n-a avut timp să sosească. Doamna Angelili, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În prezentarea uh, proiectului de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, uh, voi uh, încerca mai întâi să mulțumesc Comisiei și mulțumirile mele nu sunt doar formale, ci sunt mulțumiri de fond, pentru că consider că Comisia a făcut o treabă foarte bună. Comisia astfel a înaintat o propunere foarte bună. Această propunere vizează să înlocuiască decizia cadru din 2004 și astfel să înainteze o nouă reglementare care să stabilească niște priorități precise. Mai întâi, îmbunătățirea acțiunilor împotriva um, infractorilor. În al doilea rând, uh, se propune aici uh, o protecție mai adecvată și mai actualizată a victimelor abuzului. În al treilea rând, uh, această propunere vizează înaintarea unei strategii mai vaste în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor la și la nivel nelegislativ. Cât privește acțiunile infracționale, obiectivul este să privim ca o infracțiune uh, formele grave de abuz care nu sunt acoperite de um, legislația actualmente în vigoare. Și dați-mi voie să vă propun un exemplu. În noua propunere uh, se acoperă Uh, și uh, instruirea online a copiilor în vederea um, unor abuzuri uh, sexuale viitoare ca infracțiune. Se definește și conceptul de pornografie infantilă aici și definiția aceasta ia în considerare abuzul și exploatarea copiilor aflați într-o situație vulnerabilă. Aceste aspecte nu au fost acoperite de uh, directiva în vigoare acum. Și uh, în această propunere există reguli mai clare, mai precise și mai detaliate atunci când vine vorba de punerea sub acuzare a uh, infractorilor care au comis infracțiuni în străinătate. De exemplu, turismul sexual e inclus aici. De asemenea, diseminarea materialelor pornografice cu copii online, um, subiect foarte delicat, uh, a fost și el acoperit aici și eu susțin propunerea înaintată de comisie în acest caz. Obiectivul ar fi să se întreprindă măsuri pe două fronturi. Mai întâi, uh, trebuie blocat accesul la site-uri care conțin sau diseminează material pornografic și apoi trebuie să se obțineră, obține uh, eliminarea uh, paginilor uh, de internet care conțin material pornografic. Deci există o nouă abordare cât privește diseminarea materialului pornografic pe internet. De prezentațiune. Ehm, Doream să fac această prezentare scurtă. Sunt absolut convinsă că vom putea să ne gândim asupra multor uh, aspecte, însă vreau să spun următoarele. Este vorba de o propunere foarte detaliată, o propunere adusă la zi, o propunere care ține cont de aspecte noi și mi se pare că această propunere, mai ales ceea ce încearcă să facă, este să se concentreze pe interesul minorilor. Evident, sunt gata să ascult comentariile colegilor și mă interesează foarte mult să văd care sunt opiniile Consiliului și Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamna Angelili. Reprezentantul Comisiei este invitat să ia cuvântul. Nu știu care este numele dumneavoastră. Veți vorbi în numele Comisiei, deci vă rog să vă spuneți și numele. Mulțumesc, mă numesc Rainer Pribe, sunt director pentru siguranță și eh, director general pentru justiție, libertate și securitate. Îmi cer eh, scuze că am ajuns cam târziu. Eh, dacă doriți, vă pot face o explicație foarte scurtă a acestei propuneri dar am auzit deja faptul că raportorul avea o atitudine pozitivă față de propunerea noastră. Poate însă ar fi bine să vă mai dau câteva explicații apropo de modul în care vedem noi această propunere față de propunerile anterioare făcute de comisie. Evident, în momentul în care vorbim despre abuzul sexual împotriva copiilor și de exploatarea sexuală a copiilor, vorbim despre o chestiune foarte gravă, foarte serioasă, uh, și de faptul că de fapt copiii sunt uh, eu știu, folosiți ca marfă pentru satisfacerea unor nevoi sexuale, sunt exploatați și rămân cu răni de care nu pot scăpa toată viața. Propunerea făcută de comisie se bazează pe propunerea anterioară a Comisiei, o propunere de decizie cadru pe același subiect pe care am prezentat-o martie anul trecut care pur și simplu nu a mai fost adoptată datorită intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Propunerea aceea a devenit caducă și, evident, noua propunere uh, își dorește să renoiască acea propunere anterioară. Noua propunere pe care o aveți în fața dumneavoastră este atât veche cât și nouă. Este veche în măsura în care corespund uh, propunerii de anul trecut, uh, iar noua propunere are o abordare holistică, inclusiv urmărirea în justiție a infractorilor, protecția victimelor și prevenirea infracțiunilor include în sistemul legislativ al Uniunii Europene prevederile din Convenția Consiliului Europei și poate aduce și o plus valoare. Lupta împotriva acestor infracțiuni va fi uh, accentuată pe o serie de fronturi. În primul rând, în ceea ce privește legislația penală materială, toate formele serioase grave de abuz și de exploatare sexuală vor fi incriminate, mai ales cele care nu erau incriminate în al doilea rând dacă ne gândim la mediul uh, electronic, uh, unde apar noi forme de abuz și de exploatare sexuală facilitate de folosire a internetului, vor fi de asemenea um, uh, incriminate, cum ar fi atragerea pe internet a copiilor pentru exploatarea sexuală. Iar apoi procedura uh, propune introducerea unor noi posibilități de a investiga noile infracțiuni, mai ales uh, și de administrarea probelor, mai ales în absența copilului victimă. Uh, în al patrulea rând, urmărirea în justiție a infracțiunilor comise în străinătate pentru a putea ne, să ne asigurăm că toate aceste abuzuri pot fi urmărite chiar dacă sunt comise în țări nemembre ale Uniunii Europene prin intermediul așa numitului turism sexual. Protecția victimelor. Copiii abuzați vor avea acces la recurs legal și nu vor suferi din participarea la aceste proceduri penale. Se limitează numărul de audieri uh, care au loc în fața unui reprezentant legal. Apoi, prevenirea infracțiunilor Există programe speciale pentru a împiedica pe infractori să comită noi infracțiuni și interzicerea de a dezvolta, de a, de a elabora activități împreună cu copiii. Și apoi, uh, blocarea accesului la site-urile web uh, unde apar uh, pornografie infantilă, mai ales cele din afara Uniunii Europene care trebuie să fie puse sub urmărirea autorităților juridice sau polițienești. Acestea sunt elementele, doamnă președintă, care alcătuiesc esența acestei directive, propuneri de directivă reînnoită, și doresc să menționez și alte elemente care, după părerea mea, sunt la fel de importante, mai ales când veți analiza această directivă reînnoită. Scopul nostru este să avem o definiție mai precisă a pornografiei infantile, și să avem și un nivel minim de pedepse în toate cele 27 state membre. Sunt cinci niveluri diferite uh, de uh, pedepse în funcție de gravitatea infracțiunii. Dorim uh, să înțelegem mult mai bine înainte astfel încât să putem evita incriminarea momentului în care uh, adolescenții își descoperă asta și vrem să ne concentrăm pe obiectivele respective, să vedem care sunt abordările adoptate de statele membre. Blocarea, de asemenea, este considerată o măsură complementară apropo de acțiunile care au ca scop să elimine conținutul pornografic de pe internet Când propunerea a fost prezentată inițial, au fost o serie întreagă de neînțelegeri. Nu este vorba de blocarea în loc de ștergere, eliminare de pe internet, ci este blocarea astfel încât uh, să se poată ajunge apoi la eliminarea materialului pornografic de pe internet. Știm că aceasta îi preocupă foarte mult pe cetățenii noștri, este o chestiune care se bucură de consens. Foarte multe ONG-uri susțin propunerea Comisiei și suntem conștienți de interesul pe care îl are Parlamentul față de protecția copilului. În momentul în care am prezentat această propunere, Comisia s-a inspirat foarte mult și trebuie să spun acest lucru din recomandările uh, Parlamentului din 3 februarie anul trecut, uh, uh, din uh, reuniunea pe care ați avut-o dumneavoastră atunci, lista lungă de elemente pe care Parlamentul le consideră esențiale au fost incorporate în măsura cea mai mare posibilă, permise de natura juridică a unei directive care are ca scop să armonizeze legislația statelor membre. Și în cele din urmă, doamnă președinte, Uh, sunt propuneri legate și de trafic și va fi una dintre primele ocazii în care Parlamentul își poate juca rolul de colegislator în chestiuni penale. Este o îmbunătățire um, de fond uh, pentru că s-a făcut și o dezbatere publică pe marginea acestei chestiuni, mai ales pe marginea legislației penale și a pornografiei uh, infantile va duce și la îmbunătățirea fondului legislației noastre. Cetățenii au dreptul să se aștepte ca Uniunea să-i apere pe cei mai vulnerabili de cele mai cumplite infracțiuni și nu putem să nu facem acest lucru, nu putem să-i dezamăgim. Mulțumesc, mulțumesc, invit acum reprezentantul Consiliului. Nu am nume pe listă, așa că vă rog să vă prezentați. Vorbitorul n-a sosit încă, așa încât dau uh, cuvântul la dezbatere. Am trei, doamna Wikström, doamna Kel, doamna Wikström, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea Comisiei este foarte importantă și cred că noi cu toții considerăm acest lucru, indiferent de grupul politic căruia îi aparținem. Lupta împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale a copiilor sunt priorități pe lista tuturor și cum acest gen de abuz este transfrontalier, toate statele membre trebuie să combată acest lucru la fel. Infracțiunile transfrontaliere necesită cooperare puternică la nivelul Uniunii Europene, pentru că în acest caz cred că prea puțin mă pot combate uh, în momentul în care spun că vom fi mai puternici și mai eficienți când ne unim. Există anumite elemente din propunere pe care trebuie să le analizăm și cred că Parlamentul în dialog cu Consiliul și cu Comisia poate contribui la îmbunătățirea textului legislativ. De exemplu, se face o confuzie între modul în care Comisia poate să spună că nu e nevoie de expertiză externă, când în același timp se spune că nu au statistici fiabile. După părerea mea, acest lucru nu este logic și aș aprecia o lămurire din partea Comisiei pe această temă. Știu că sunt foarte mulți colegi de, deranjați de articolul 21 care solicită blocarea adreselor de internet unde, sunt, unde e pornografie infantilă. De exemplu, în Suedia se practică deja acest lucru, dar pe bază voluntară și ca o cooperare între poliție și uh, furnizorii de servicii de internet. Cred că ar trebui să fie la latitudinea statului membru care să decidă astfel de măsuri și să nu existe o reglementare în acest sens. Aș dori de asemenea să mai fac o remarcă de ordin general. Se știe că majoritatea infractorilor nu sunt pe internet, ci undeva foarte aproape de copilul respectiv. Majoritatea infractorilor sunt persoane aproape de copilul respectiv, fie membri ai familiei, fie membri ai clerului, profesori, deci adulți, adulți uh, Uh, către care se întoarce un copil pentru a fi susținut, pentru a fi ajutat. Cred că propunerea este lipsită de cuprindere apropo de ce se întâmplă în familia copilului, în apropierea copilului. Trebuie, sigur, să luptăm împotriva abuzurilor sexuale pe internet, dar trebuie să luptăm și împotriva abuzurilor sexuale în familie și în mediul în care se poate întâmpla, unde Există posibilitatea să se întâmple acest lucru la biserică, în congregațiile religioase. Stimați colegi, salut această propunere din uh, partea Comisiei și abia aștept să cooperez cu raportorul nostru, doamna Angelili, și cu ceilalți raportori din umbră, ca și cu reprezentanții Comisiei și Consiliului pentru a combate acea uh, îngrozitoare amenințare la adresa copiilor noștri. Mulțumesc, doamnă Vestrom, doamna Buscurt. Mulțumesc, doamnă președintă. O locuiesc pe Birgit Shepard, este raportorul nostru din umbră și acum este călătorește către Statele Unite, de aceea sunt aici. În primul rând, Reacția noastră la articolul 21 din propunerea Comisiei se referă la blocarea față de îndepărtarea acestor site-uri care au conținut pornografic. Cred că trebuie să trimitem un semnal foarte puternic că prioritatea noastră este îndepărtarea acelui conținut și dacă nu putem face acest lucru în viitorul uh, apropiat, uh, blocarea site-urilor poate fi folosită ca instrument pe o perioadă de tranziție. În ceea ce privește prevenirea, uh, noi considerăm că propunerea Comisiei nu merge în uh, esență. Adresăm o întrebare Comisiei. Intenționați, ce intenționați să faceți pentru a împiedica abuzul sexual împotriva copiilor? nu ar trebui cumva să oblige toate statele membre să semneze Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor, uh, Uh, iar în ceea ce privește consimțământul, chestiunea consimțământului, propunerea aceasta consideră că un copil este orice persoană sub 18 ani. În ce măsură creează această problemă, această formulare niște uh, probleme legate de consimțământul sexual și vârsta consimțământului sexual? Iar uh, în ceea ce privește conceptul de grooming, atragerea copiilor pe internet, care va fi incriminat, cum se va detecta însă această intenție? Cât de semnificative, cât de importante sunt alte mijloace pentru a determina că un contact cu un copil are ca scop abuzul sexual? Și ultima preocupare pe care o avem, problema standardelor apropo de diferitele infracțiuni. Comisia propune standarde minime concrete și noi ne punem următoarea întrebare. Aceste standarde minime sunt compatibile cu legislația națională sau înseamnă o armonizare mai uh, adâncă? S-ar putea să se prelungească sau să elimine perioada de recidivă. Ce părere are Comisia de chestia asta și cum arată legislația națională? Mulțumesc foarte mult. Doamna Keller, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult! Noi suntem foarte de acord cu sensul propunerii. Propunerea, problema este cum facem acest lucru mai eficient, în cea mai bună manieră cu putință și ce efecte secundare are hotărârea noastră, pentru că intențiile bune nu duc întotdeauna la bune rezultate iar blocarea sau filtrarea accesului la site-urile pornografice nu este, după părerea mea, cea mai bună soluție. Pentru că blocarea poate fi subminată foarte ușor. Dacă te pricepi puțin la calculatoare, poți foarte bine să treci de filtrul respectiv. Și cred că ar fi mai eficient să se elimine, să se șteargă site-ul respectiv unde apar pornografia infantilă, unde se comite infracțiunea respectivă, pentru că aceste site-uri pot fi accesate, ele sunt fie în Europa, fie în Statele Unite, contrar credinței comune că ar fi, eu știu, localizate la adrese pe la care nu putem ajunge și avem cooperare cu majoritatea țărilor unde sunt localizate aceste site-uri, aceste adrese, deci avem posibilitatea să urmărim această infracțiune așa cum o facem de obicei deci eliminarea acestor adrese de internet este mai eficient pentru că se elimină cu totul și cu totul site-ul respectiv și nu se instalează pur și simplu un filtru și site-ul continuă să existe și poate fi accesat. Așa că de ce nu se concentrează mai mult Comisia pe această chestiune? Se, sigur, de ce spuneți că statele membre ar trebui să blocheze aceste site-uri mai degrabă decât să facă ce trebuie și ca să le elimine, ca să le șteargă? Și apoi, cine trebuie să hotărască ce site-uri trebuie filtrate și ce site-uri nu trebuie filtrate, pentru că eu cred că este foarte important să ne dăm seama de, de caracterul de delicatețe, de sensibilitate al acestei hotărâri, mai ales când nu e vorba de o hotărâre provenită din justiție. Și încă o întrebare uh, propunerea dumneavoastră se concentrează pe copii, adică persoane sub vârsta de 18 ani dar uh, există totuși uh, vârsta consimțământului sexual care este mult sub vârsta de 18 ani. Persoanele de sub 18 ani au activitate sexuală și nu ar trebui să incriminăm acest lucru. Și încă un lucru, sunt de acord cu doamna Wikström, care spunea că riscul pentru copii uh, este mai degrabă în mediul apropiat copiilor din partea celor cu care au de-a face în fiecare zi. Deci ce face Comisia apropo de această chestiune? Aceasta este ultima mea întrebare. Mulțumesc! Mai am încă trei uh, cereri de luare la cuvânt și îi rog pe vorbitori să fie concis. Doamna Romero. Da, foarte pe scurt Aș dori să insist asupra punctului pe care l-a dezvoltat antevorbitoarea, pentru că comentariul făcut de comisie apropo de ce înseamnă blocarea și eliminarea paginii web nu e foarte clar. Nu știu de ce Comisia a făcut asemenea comentarii apropo de eliminarea paginii web și aș dori să știu ce crede Comisia de ce nu pot fi eliminate acele pagini de internet? Cred că ar fi mult mai bine așa. Și a doua chestiune pe care aș dori să o comentez este vorba de date. Sigur că nu sunt date apropo de pornografia infantilă, dar așa cum vrem să avem un observator privind uh, relele tratamente și violența împotriva femeilor, ar trebui ca la acest observator să se includă și un compartiment care să colecteze date uh, asupra acestui fenomen de pornografie infantilă la scală europeană. Ar trebui să avem date statistice pentru că fără să avem asemenea date statistice Mm, nu putem să facem pași înainte la nivel european. Și a treia întrebare pe care aș dori să o adresez, apropo de denunț, minorii nu pot să denunțe, nu fac asemenea denunțuri și nu știu cum o să se rezolve problema denunțului. Fenomenul acesta de foarte multe ori se petrece în mediul familiei, în mediul educațional și problema este cum se produce denunțul. S-a gândit comisia la așa ceva, n-am văzut în text niciun fel de referire la acest aspect dacă există, eu știu, vreo autoritate la care se poate adresa acest denunț și mai ales, uh, poate mă gândesc că ar fi interesant să existe un mecanism ca să se facă rapid și eficient acest denunț și apoi să ducă la o condamnare a celor care au comis faptele respective. Mulțumesc, doamna Română, doamna Papadopoulou. Mulțumesc, sunt de acord uh, cu obiectivul acestei propuneri, ne convine și am urmărit în ziare foarte multe fenomene de abuz sexual împotriva copiilor chiar în sânul bisericii, știm, în sânul bisericii catolice sunt, catolice sunt ca, cazuri de genul acesta care ne dau fiori, pentru că noi ne gândeam că școala, biserica, trebuie să, societatea trebuie să-i respecte și să-i protejeze pe copii. Ca mamă, ca bunică, mă întreb în ce societate o să ne creștem noi copiii, mai ales în momentul în care biserica ar trebui să îi accepte pe copii și biserica este cea care încalcă de multe ori drepturile copiilor. Uh, alaltă am citit că într-o regiune în Turcia niște copii, niște fetițe sunt uh, violate de profesorilor la școală și sunt foarte îngrijorată pentru că este absolut de neconceput ca directorul școlii și profesorii să se uh, angajeze în acest uh, gen de delicte sexuale. În al treilea rând, în mediul familial există de foarte multe ori cazuri în care uh, tatăl, patera, sunt greacă, nu? este cel care comite această infracțiune. Dacă dăm la o parte pa, ne rămâne în grecește cuvântul teras, care înseamnă monstru. Deci tatăl devine un monstru. Adică el este cel care își violează copilul, își violează fetița. Toate aceste fenomene mă îngrijorează foarte mult și cred că în propunerea noastră ca Parlament European ar trebui să scoatem la lumină aceste fapte, să le accentuăm. Cum îi putem ajuta pe părinți? Cum putem ajuta familia? Această instituție care, din păcate, este pe cale de a se schimba. Cred că ar trebui să elaborăm niște sancțiuni comune, să elaborăm o legislație bazată pe date statistice și cred că ar trebui să stabilim un dialog cu biserica, cu părinții, cu profesorii, uh, și în felul acesta să vedem ce putem face în calitatea noastră de parlamentari europeni pentru a contribui, pentru a pune o cărămidă la acest edificiu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mai sunt doi vorbitori pe listă și dacă mai dorește cineva, acum e momentul pentru că altfel închid lista. Domnul, doamna Bincle, bing Vincleviciute. Directiva eh, Într-adevăr, doamnelor și domnilor, o astfel de directivă este necesară. E necesar să ajungem la o decizie comună cât mai curând cu putință. În statul uh, meu au existat și există în continuare o serie de scandaluri uh, de natură sexuală și tocmai de aceea sunt uh, în favoarea creierii unui mecanism prin intermediul prezentei uh, directive, un mecanism care să ajute la combaterea abuzului sexual în mediul imediat apropiat copiilor. Pentru că, de cel mai multe ori, abuzul sexual se întâmplă în cadrul familiei. Astfel, un asemenea mecanism uh, mecanism devine esențial. În al doilea rând, uh, sunt necesare uh, măsuri de protecție a victimei reprezentate de copii, a copilului ca victimă. În cadrul uh, cercetărilor uh, penale, victima respectivă devine din nou victimă datorită stresului emoțional. În al treilea rând, când vine vorba de paginile de internet care proferează pornografie infantilă, după părerea mea, aceste pagini de internet ar trebui să fie șterse, eliminate. Uh, blocarea nu este o măsură eficientă pe termen lung. În al patrulea rând, uh, din practică am observat deja că polițiștii nu implementează într-o manieră suficient de eficientă toate reglementările deja existente în vigoare. Uh, prin urmare, și această temă cred că ar trebui să fie luată în considerare în discuțiile noastre. Domnul Vos, acum, vă mulțumesc. Este bine că purtăm o discuție pe această temă. Uh, este necesară o combatere a problemei, de asemenea o, o uh, discutare a tuturor problemelor conexe. Internetul este esențial în discuția noastră, însă mai există și alte uh, teme. Când vine vorba de paginile de internet, uh, este relativ egal dacă blocăm sau ștergem uh, paginile acestea de internet. Însă, important este să nu, îi, să nu renunțăm la res, responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume furnizorii de servicii de internet. Și aceștia ar trebui să fie pedepsiți. Uh, în uh, domeniul publicității există un uh, cod uh, al bunelor practici care ar putea să fie de asemenea aplicat și în cazul furnizorilor de servicii de internet. În al doilea rând, avem nevoie de reguli practice, reguli care să ne ajute să îi, să îi găsim pe infractori. Nu știu în ce măsură lucrul acesta este posibil, însă cred că ar trebui să ne gândim de asemenea dacă pur și simplu vizionarea unor astfel de, de site-uri de internet nu ar putea fi de asemenea considerată o infracțiune. Știu că probatorul este greu de creat, însă în orice caz trebuie să încercăm a elimina toate vacuumurile legislative ex existente pentru a combate în totalitate problema. De asemenea, am putea să ne gândim că atunci când vine vorba de probleme uh, penale, nu, acestea nu trebuie să fie uh, pedepsite doar prin uh, detenție, ci, și de asemenea, uh, ci de asemenea prin uh, uh, despăgubirea uh, victimei folosindu-se averea făptuitorului. Doamna președinte, vă mulțumesc. Mai întâi de toate dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte legate de această temă. Sunt de acord cu colegii care spun că eliminarea paginilor de internet ar trebui să fie uh, opțiunea prioritară. Uh, Comisia nu ne-a explicat însă de ce preferă blocarea paginilor de internet. Dacă 50% dintre aceste uh, site-uri se regăsesc în uh, Statele Unite ale Americii, care nu este o uh, Uh, altceva decât unul dintre cele mai importante uh, uh, state partenere ale noastre. Așadar, de ce nu am putea să exercităm mai multă presiune asupra Statelor Unite, astfel încât să, să putem obține ajutorul lor în combaterea abuzului sexual împotriva copilului. În al doilea rând, tehnologia nu reprezintă o soluție aceasta nu ne va proteja copiii, pentru că majoritatea copiilor sunt abuzați de persoane din uh, imediata lor apropiere. O serie de colegi au spus lucrul acesta deja și sunt absolut convins că um, uh, uh, mulți dintre cei din sală au avut deja aceste experiențe. Tehnologia, prin urmare, nu ne va ajuta. Trebuie să găsim soluții tehnologice, însă acestea nu reprezintă soluțiile finale. Și încă o remarcă de data asta de natură personală mai degrabă. Uniunea Europeană are o misiune specială la Vatican. Uh, domnul Barroso se va întâlni la nivel înalt în curând cu uh, liderii bisericii. Și tocmai de aceea uh, mi se pare absolut remarcabil faptul că domnul uh, Barroso refuză să discute această temă, spunând că ea nu intră în competența Uniunii Europene. Astăzi discutăm o propunere a Comisiei Europene și consider că Comisia Europeană are responsabilitatea de a vorbi în favoarea cetățenilor europene. Aș dori să-i transmiteți mesajul acesta domnului Barroso. Acestea fiind uh, spuse, domnul Cobold are posibilitatea de a-și face propria prezentare și mai apoi ne vom întoarce la doamna raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați uh, făcut-o de a vorbi despre această chestiune deosebit de interesantă, această propunere de directivă. Doresc să mulțumesc de asemenea Comisiei pentru prezentarea făcută, pentru că a prezentat-o cu multă uh, rapiditate și a fost prezentată la sfârșitul lunii martie, după cum știți. Vom avea astfel posibilitatea să începem dezbaterea pe marginea acestei chestiuni. Mulțumesc de asemenea președinței uh, suedeze și cehe care făcuseră o propunere asemănătoare care a fost prezentată acum un an, dar care a rămas caducă din cauza intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Iar noua propunere considerăm noi că este mai bună din punct de vedere tehnic de cea anterioară. Vorbim de infracțiuni care ne repugnă tuturor, sunt infracțiuni absolut execrabile împotriva bunului cel mai prețios pe care îl are omenirea, copiii noștri noi cei care suntem părinți și chiar dacă nu suntem părinți ai unor minori, înțelegem foarte bine că un copil este o ființă care nu poate fi atinsă. Trebuie să fie o ființă care, respectă care merită considerația și respectul nostru. Deci este foarte, foarte greu să înțelegem acest tip de infracțiuni. Vestea cea mai bună este că această directivă nu ar fi că nu e necesară. Ar fi, să zicem, de ce să facem noi această directivă dacă nu există acest tip de infracțiuni. Din păcate, realitatea nu este aceasta. Există aceste infracțiuni și pot să vă spun că toate, absolut toate acțiunile Consiliului și ale statelor membre, că și ale Comisiei, sunt să lupte împotriva acestui tip de infracțiune. Acestea fiind spuse, în propunerea aceasta există o serie întreagă de probleme juridice foarte interesante. De exemplu, în momentul în care vorbim de imaginea unui copil, conceptul de pornografie infantilă includem aici E vorba de imagini din Japonia unde apar întotdeauna minori, desene care se, comportament, se comportă, eu știu, nepotrivit din punct de vedere sexual, trebuie să hotărâți asupra acestui lucru, pentru că, evident, este o chestiune politică, să spunem, dacă tipul acela de comportamente intră în conceptul de pornografie infantilă. Și apoi ă, trebuie să se mai spune că apar o serie întreagă de probleme în zonele transfrontaliere și există o problemă de limite juridice, dacă depășim sau nu acele limite, ce se întâmplă de obicei cu aceste imagini ale copiilor inexistenți, pentru că dacă e vorba de imagini ale copiilor existenți, atunci trebuie să existe o condamnare, dar dacă copiii nu există, atunci trebuie să hotărâți ce anume includem în conceptul de pornografie infantilă sau nu. Deci insist asupra acestor uh, situații de graniă. Nivelul pedepselor. Nivelul pedepselor este o chestiune de drept penal și Consiliul Parlamentului trebuie să hotărască în această chestiune. Propunerea Comisiei are un nivel de uh, sancțiuni care sunt foarte clare, dar nivelul pedepselor s-ar putea să aibă foarte puțină incidență practică, pentru că în momentul în care vorbim de pedepse clare, pedepse proporționate și disuasive, trebuie să spunem să ne punem problema dacă dăm o pedeapsă de zece, 12 ani, eu știu, pentru că în momentul în care avem sisteme uh, de diverse grade de pedepse, discutăm de o pedeapsă de 10 și 12 ani, vorbim de fapt despre o pedeapsă de 6 luni, mai ales că există și sistemul de reducere a pedepsei sau de înlocuire a pedepsei cu altceva. Deși deci nu aici ar fi uh, esența discuției noastre. Și încă un lucru important, activitățile menționate deja aici uh, sub vârsta consimțământului sexual. Există foarte multe sisteme juridice și în cele 27 de state membre și foarte multe vârste ale consimțământului. Nu există o vârstă a consimțământului sexual uniformă în Europa. Sunt unele țări unde vârsta este foarte jos, sunt altele unde vârsta este la 15, 16, 18 ani. Ce se întâmplă? Deci sistemele acestea unde vârsta consimțământului este foarte scăzută sunt sisteme inflexibile care spun că sub vârsta respectivă în niciun fel, în niciun caz nu se pot admite relațiile sexuale cu un minor. De exemplu, în Spania, sub 13 ani, aceasta este vârsta noastră de consimțământ sexual, legea este inflexibilă. Ce se întâmplă cu statele unde vârsta consimțământului sexual este mare? 15, 16, 18 ani. Sunt țări unde legea e mai flexibilă pentru că realitatea socială este de așa natură și pentru că toți știm că vârsta la care își încep tinerii noștri viața sexuală scade din ce în ce mai mult. Asta se întâmplă. Deci dacă stabilim o vârstă vârstă înaltă, de exemplu 16 ani sau 15 ani, atunci ar putea ca cei care au relații cu un minor de 15 ani, aproape de împlinirea vârstei de 15 ani, cu logodnicul, eu știu, iubitul care are 16 ani, tipul acesta de comportament normale în ziua de astăzi ar fi și ele incriminate. Deci este o chestiune care trebuie de asemenea hotărâtă și trebuie să vă gândiți și dumneavoastră cu multă grijă la această problemă și evident și noi ne vom gândi la nivelul Consiliului. Nu, fără îndoială trebuie incriminat clientul prostituției infantile, dar aici se pune, din punctul nostru de vedere, fără îndoială, posesorul de pornografie infantilă trebuie să fie incriminat pentru că prin comportamentul său favorizează acest, această afacere care este o afacere absolut lamentabilă. <clears throat> Deci posesorul de pornografie infantilă sau cel care accesează asemenea pagini pe internet trebuie să fie penalizat. Dar există criminaliști care, care consideră că posesiunea nudă nu trebuie să fie uh, incriminată, dar noi considerăm că trebuie să fie incriminată. Și trebuie să vă gândiți la acest lucru. Turismul sexual și acesta trebuie avut în vedere cu multă grijă pentru că este o practică pe care Comisia dorește să o eradicheze, iar Comisia se va bucura de uh, susținerea președinției în această luptă articolul privind seducerea minorilor, seducerea minorilor, grooming. Mie nu-mi place această traducere în limba spaniolă, seducerea minorilor, dar asta este. Credem că trebuie să includem acest lucru în articolul 7, iar în articolul 10 trebuie să ne gândim foarte bine apropo de aceste exceptări, pentru că se pot impune ca măsuri uh, de protecție provizorie și ele pot fi folosite ca atare, aceste decăderi din anumite drepturi. Prelungirea prescrierii credem că este de asemenea foarte importantă pentru că de fapt este vorba că minorul respectiv uh, în momentul în care ajunge la vârsta majoratului, poate să înceapă o acțiune uh, penală împotriva agresorului dacă acest lucru nu a fost făcut când era minor. Deci poate să-și folosească drepturile și poate să aibă acces la justiție și considerăm că este de asemenea o măsură foarte bună o măsură care trebuie să fie inclusă. Cât privește jurisdicția uh, extrateritorială, toate chestiunile de jurisdicție extrateritorială sunt foarte problematice, trebuie avute în vedere cu multă grijă. Trebuie să vedem care sunt legăturile cu țările respective, cu țara în care va fi inițiată acțiunea. Să ne gândim că o țară dă, eu știu, naționalitatea, dar respectivul cetățean s-a născut în afara țării respective și toată viața lui a fost în ara al cărei cetăean este, comite un delict într-un alt stat diferit i atunci să zicem că trebuie să fie jucat de statul al cărui cetăean este, s-ar putea să creeze unele probleme. Și este și aceasta o chestiune care trebuie îmbunătățită și precizată. Și tot timpul trebuie să ne gândim că vrem să evităm ca prin acest joc al cetățeniei uh, Uh, anumite uh, infracțiuni să rămână nepedepsite. S-ar putea să se spună că infracțiunea aceasta nu este urmărită penal în statul nostru, dar se pre... Deci, combinând toți acești factori, credem că putem să ajungem la o soluție bună și, în orice caz, să evităm lipsa de pedeapsă a unor asemenea delicte. Insist că eliminarea lipsei pedepsei din text ar trebui de asemenea avută în vedere ca să îmbunătățim problema jurisdicției extrateritoriale. Măsurile de asistență și de protecție sunt văzute cu foarte multă grijă din punct de vedere judiciar și extrajudiciar sunt măsuri de intervenție și aceasta este o temă care poate fi obiectul unei dezbateri la Consiliu și la Parlament. Cât provește blocarea adreselor de internet, a paginilor de internet, înțelegem care este preocuparea Comisiei. Evident, cea mai bună soluție este ridicarea, eliminarea absolută a acestor pagini. Problema este cum să facem acest lucru când aceste pagini vin din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Poate putem să combinăm cele două măsuri, blocarea și eliminarea, să ținem cont că pentru eliminarea acestor pagini trebuie să ne gândim la convențiile de cooperare cu țările țerte de unde provin aceste pagini. Lucru care e cam dificil dacă nu avem asemenea convenții. Deci trebuie să combinăm, eu cred, blocarea cu eliminarea. Uh, și cred că am vorbit mai mult decât trebuia. Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, trebuie să îi acordăm posibilitatea doamnei raportor să încheie această dezbatere. Aveți cuvântul, doamna Angelini. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc reprezentanților comisiei, le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul cu privire la această temă. Bineînțeles, am notat uh, toate comentariile făcute. Ar fi bine ca, mai întâi de toate, să organizăm o ședință cu raportorii din umbră, o ședință în care să discutăm în continuare această temă. Uh, vom avea astfel posibilitatea de a pune în discuție o serie de detalii conexe și mai apoi vom putea purta o dezbatere în cadrul comisiei. Uh, nu are sens să mai continui. Uh, comentariile făcute sunt, uh, au fost pline de substanță. Și, prin urmare, în acest context, vreau să propun o discuție cu raportorii din umbră mai întâi de toate. Doamna președinte, vă mulțumim, doamna Angelini. Ați menționat importanța raportorilor din umbră și discuției purtate cu aceștia, am terminat punctul 11 de pe ordinea de zi, trecem la punctul 12, raportul anual privind protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Adeseori purtăm discuții foarte aprinse cu privire la această temă, însă tema în sine este una fundamentală pentru Uniunea Europeană. Fără altă introducere, îi dau uh, cuvântul doamnei Gal, raportorul nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că tema nu este una facilă. Nu e ușor să găsim un compromis de calitate când vine vorba de raportul uh, acesta. Anul trecut, cred că în final am avut un raport uh, foarte bun în urma dezbaterilor și negocierilor. Însă, anul acesta, subiectul devine cu atât mai interesant, cu atât mai important, cu cât ne aflăm într-un nou Um, moment în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Din decembrie 2009 avem o cartă fundamentală care reprezintă practic una dintre cele mai, uh, unul dintre cele mai moderne documente când vine vorba de protecția drepturilor, unul dintre cele mai importante și moderne documente la nivel mondial. Uh, și în acest context consider că trebuie să punem accentul mult mai uh, atent asupra celor care se s-au întâmplat uh, și asupra lucrurilor pe care le putem face pentru a îmbunătăți uh, situația în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Doamna Reding spunea că ceea ce am uh, realizat în acest uh, domeniu este comparabil ca nivel și importanță cu cele realizate de noi în ceea ce privește piața internă. Și pornind de la acest comentariu, cred că trebuie să ne gândim la ce putem face pentru cetățenii noștri, ce instituții trebuie să creăm pentru a-i ajuta. Așadar, avem o, o carte fundamentală, pentru prima dată avem un comisar pentru drepturile fundamentale care ne-a promis să, să primim, că vom primi un raport anual cu privire la situația în ceea ce privește drepturile fundamentale. Avem de asemenea o agenție care se ocupă de, de domeniul drepturilor fundamentale. De asemenea, avem în pregătire și o inițiativă cetățenească foarte importantă în acest domeniu. Și, de asemenea, mai avem uh, și uh, discuția cu privire la convenție. De asemenea, trebuie să di discutăm tema următoare. următoare. Ce se va întâmpla în practică, pornind de la acest context? E clar că acum contextul ne permite o nouă abordare. Am citit din nou și din nou raportul precedent. Consider că raportul respectiv este în continuare valabil. Însă, în momentul de față propun și tocmai de aceea discut cu dumneavoastră și vă cer uh, sfatul, în special raportorilor din umbră, uh, să avem o nouă abordare. Consider că aceste teme ar trebui să fie privite de către noi în momentul de, de față dintr-o altă perspectivă. Până acum am avut, am avut o abordare verticală. Anul acesta însă, datorită tuturor modificărilor care se vor realiza, datorită existenței deja a uh, unei serii de instituții, propun o abordare orizontală. Însă vă voi da detalii imediat. Cred că trebuie să ne gândim la modul în care rapoartele noastre, pornind de la acest cadru, ar trebui să uh, fie orientate. Așadar să vedem cum trebuie ele să arate, cum trebuie uh, să procedeze, ce trebuie să realizeze practic în fond și la urma urmei. Vom avea un raport, uh, avem de fapt un raport anual din partea Comisiei, avem un raport din partea Agenției privind drepturile fundamentale. Uh, și multe alte rapoarte. Haideți să vedem cum putem interconecta toate aceste mecanisme pentru a obține o imagine de ansamblu care să ne ajute mai mult pe noi toți, cetățenii Uniunii Europene. Așadar, să ne gândim ce ne dorim să vedem, care sunt scopurile pe care le vizăm. De asemenea, ar trebui să vedem care sunt oportunitățile ce ne stau la dispoziție. În acest raport, cred că ar trebui să discutăm mecanismele care ne stau la dispoziție și să decidem ce ne așteptăm de la aceste uh, mecanisme. De asemenea, trebuie să discutăm uh, cooperarea între diferitele instituții europene, uh, Uh, între instituțiile europene și Agenția pentru Drepturile Fundamentale, între instituțiile, colaborarea între instituțiile europene și ONG-uri. Asta în primul rând. Mai apoi, uh, trebuie să discutăm uh, îmbunătățirea cooperării, atât la nivel european cât și la nivel internațional. În plus, trebuie să recomandăm un nou tip de dinamică în ceea ce privește relațiile noastre cu organizațiile internaționale. Avem, spre exemplu, Consiliul Europei. Bineînțeles, cu cât ne vom apropia mai mult de sesiunea cu privire la, uh, sesi- la Convenția privind drepturile omului, toate aceste teme vor deveni din ce în ce mai evidente. Însă, odată ce vom răspunde la toate aceste întrebări, odată ce vom stabili toate obiectivele noastre, odată ce vom evalua toate mecanismele ce, ce ne stau la dispoziție, vom reuși de asemenea să ne reorientăm viziunea, să, să ne schimbăm viziunea și prin această nouă viziune să îmbunătățim cooperarea. De asemenea, trebuie să ne întrebăm care sunt tipurile de cooperare pe care trebuie să le vizăm. Iar în acest raport sport, bineînțeles, trebuie să menționăm și obstacolele. Trebuie să um, identificăm problemele, trebuie să identificăm ariile în care considerăm că ceea ce ne dorim în domeniul protecției drepturilor fundamentale nu funcționează. Avem trei niveluri în momentul de față. Comisia propune legislația, um, aceasta trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. În al doilea rând avem instituțiile europene și nivelul național. Uh, trebuie să ne asigurăm în acest context că în momentul în care aceste uh, reglementări sunt implementate, ele sunt, uh, ele respectă Carta Drepturilor, Drepturilor Omului. Dar uh, după aceea avem implementarea, așadar și implementarea la nivel european și în toate aceste uh, momente trebuie să ne asigurăm că reglementările implementate corespund cu cele stipulate în Carta Drepturilor Omului. Trebuie să vedem cum putem utiliza toate aceste me- mecanisme ce ne stau la dispoziție acum că tratatul de, de la Lisabona a intrat în vigoare. Cred că în acest uh, domeniu trebuie să ne gândim la modul în care putem folosi cât mai bine noua poziție de noua funcție de, de comisar pentru drepturile, drepturile omului. De asemenea, trebuie să ne gândim la modul în care am putea folosi mai bine Agenția pentru Drepturile Omului, pentru că cred că funcționarea acesteia poate fi îmbunătățită și, de asemenea, propun invitarea uh, în mod recurent a Comisarului pentru Drepturile Omului în fața Comisiei noastre pentru a discuta modul în care se procedează în acest domeniu. Aceast, acestea sunt uh, în mare ideile mele, iar în momentul de față vă cer, bineînțeles, sfatul, de asemenea sprijinul uh, și uh, bineînțeles că sunt foarte interesată de viziunea dumneavoastră. Consider că acesta este momentul în care putem să promovăm o nouă abordare a acestui subiect. Este momentul în care putem să stabilim o nouă cale în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Uh, acestea sunt temele pe care consider că trebuie să le discutăm în contextul acestui raport. Vă mulțumesc, doamna Gal. Doamna Danuca are mai întâi de toate cuvântul. Yes, thank you, uh, Mulțumesc, uh, Într-adevăr, King, ai uh, menționat faptul că au existat foarte multe dezbateri în pregătirea raportului anterior. Unul dintre subiectele principale abordate în cadrul acestor discuții a fost uh, faptul că niciun stat membru nu a fost menționat în raport. Ori aceasta este o mare diferență atunci când vorbim despre raportul privind drepturile omului în afara, uh, în contextul Uniunii Europene și apoi analizăm uh, fiecare stat în parte. Când vine vorba despre situația din cadrul Uniunii Europene, noi uh, evităm această abordare uh, doar pentru a exista o anumită majoritate atunci când se votează un raport. Această abordare poți să decizi să o continui sau să o întrerupi. Însă eu cred că dacă ne referim doar la chestiuni la modul general și nu menționăm încălcări concrete ale uh, drepturilor omului în uh, situații concrete și în anumite state membre, uh, nu putem nici de cum îmbunătăți situația. Aș dori să mai menționez încă un uh, aspect. Te refereai la cooperarea dintre comisia noastră și uh, comisarul uh, responsabil. Însă eu aș dori aici să menționez un exemplu concret, o situație apărută recent în legătură cu acest subiect. Mă refer la uh, audierea doamnei Reding, uh, când dânsa a aprobat existența unei părți a personalului care va, uh, se va ocupa de multilingvism și de uh, chestiunile care vizează limbile uh, minore. Și în contextul acesta Am înțeles că va exista un uh, instrument pentru promovarea uh, utilizării limbilor uh, minoritare. Cabinetul însă a folosit anumite scuze vizavi de utilizarea limbilor minoritare. Mă refer aici la cabinetul doamnei Reding. Mă refer uh, aici uh, la utilizarea limbei uh, letone, care a fost practic înlocuită cu limba rusă. Pe site-ul comisiei, când se pregătește un raport pentru um, drepturile femeilor și egalitatea de gen, s-a folosit limba rusă alături de limba națională în, din țările baltice și noi am înaintat uh, o plângere în acest sens uh, comisiei uh, în numele grupului verzilor. Am înaintat o scrisoare către doamna Reding la care încă nu am primit un răspuns. Acesta este un exemplu practic al modului în care funcționează coordonarea și al modului în care sunt luate în considerare anumite abordări de către comisie. Prin urmare, susține totalitate propunerea ta de a spori uh, cooperarea dintre uh, Comisia Europeană și Comisia noastră. Mulțumesc foarte mult. Mai e un vorbitor pe listă. Mai dorește și altcineva să intervină? Altfel închidem lista vorbitorilor. Uh, doamna Morvai are cuvântul. Sunteți ultimul vorbitor. Mulțumesc. Am încercat să urmăresc toate aceste rapoarte și să înțeleg uh, întregul sistem post-Lisabona pentru uh, protecția drepturilor fundamentale și aceasta mai ales pentru că sunt avocat și mă ocup de chestiuni care vizează drepturile omului. Însă pot să vă spun că în continuare am anumite nedumeriri în legătură cu modul în care drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri uh, vor uh, fi apărate mai eficient în urma uh, procesului de la Lisabona, care va fi practic sensul uh, uh ratificării de către Uniunea Europeană a Convenției pentru Dreptul uh, Omului, în plus față de ratificarea uh, acestei convenții de către statele membre, care va fi uh, însemnătatea instituțiilor uh, și a Cartei Drepturilor uh, Omului. Și pun această întrebare pentru că atât Kingo cât și mine suntem uh, de etnie maghiară, de naționalitate maghiară uh, și uh, putem observa cu atenție anumite încălcări severe a drepturilor omului care s-au petrecut recent. Și pe baza acestui exemplu uh, putem să ne întrebăm care va fi uh, cea mai mare schimbare în urma uh, tratatului de la Lisabona în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri. În octombrie pe 23 știm că s-a comemorat Revoluția din 1956 în Ungaria. Au existat foarte multe demonstrații pașnice pe străzile uh, din Ungaria. Am participat la aceste manifestări și eu și doamna raportor și copiii noștri și atunci um, uh, foarte mult polițiști uh, au atacat manifestanții și au existat uh, uh nenumărate uh, leziuni uh, uh, suferite de către participanți, inclusiv 14 leziuni la ochi uh, din cauza folosirii glanțelor de cauciuc de către forțele de poliție. Au existat și arestări și nu s-a întâmplat nimic în lumina tratatului de la Lisabona pentru că s-a considerat că acest incident uh, ține de problemele interne ale Ungariei. Noi am încercat să acționăm pe diverse căi, nu am reușit și uh, totul s-a limitat la o inițiativă privată, iar tot acest sistem de protecție a drepturilor fundamentale al Uniunii Europene uh, la acel moment uh, a fost considerat ca fiind ineficient și inadecvat pentru obținerea unui răspuns. Doamna președinte, pot să vă rog să vă rezumați puțin intervenția? Uh, Uh, știu, doamnă președinte, că această chestiune este una delicată. Nu cred că am vorbit mai mult decât uh, antevorbitorul meu și uh, sper că întrebarea mea este clară. Doamnă raportor, vă rog, pe baza acestui exemplu, să ne explicați care va fi diferența între sistemul pre-Lisabona și post, cel post-Lisabona în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Flotters a solicitat și dânsa să intervine, după care închid uh, lista vorbitorilor, deci vă rog, doamnă, să fiți subcintă. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi uh, cer uh, scuze că am întârziat puțin în luarea cuvântului. N-am înțeles ceea, n-am auzit ceea ce a spus doamna Gal, însă înțeleg că dânsa propus o, o anumită structură importantă în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, care să ne ajute să ne concentrăm pe instrumentele și mecanismele uh, și îmbunătățirea uh, recomandărilor pentru a putea să uh, punem în aplicare uh, drepturile uh, omului, drepturile fundamentale. Eu sunt complet de acord uh, cu această abordare. Astfel uh, putem să ne aducem și noi uh, o contribuție eficientă. Însă, în același timp, mă întreb în legătură cu oportunitatea de a adopta an după an uh, o perspectivă politică afirmată. Pentru că, evident, există o comisie de experți, o rețea națională a drepturilor fundamentale, noi suntem o instituție în sine și, prin urmare, există o anumită abordare asumată. Atunci când vine vorba despre eficiența accesului uh, la drepturi uh, a persoanelor uh, vulnerabile în lupta cu excluziunea și cu sărăcia, e bine, aceasta ar putea reprezenta o alegere pentru anul acesta, care ne-ar putea permite dezbaterea unor aspecte foarte importante legate, evident, de lupta împotriva discriminării într-un număr mare de domenii. Această abordare este pusă în aplicare de Agenția pentru Protecția Drepturilor Fundamentale în raportul său anual și ne permite uh, să discutăm chestiuni esențiale. Deci uh, există o structură care să vorbească despre instrumentele și despre instituțiile uh, abilitate și în acest context ar trebui să uh, ne axăm și pe uh, aspectele cele mai întunecate ale problematicii. Adică ar trebui să existe poate o modificare a recomandărilor sau a eforturilor specifice ale Uniunii și ale instituțiilor uh, în parte. Prin urmare, poate ar trebui combinate aceste abordări pentru a veni cu un document care să aibă o anumită greutate politică, care să fie bine înțeles de Consiliu și de Comisie. Pentru că acesta mi se pare, sincer, un obiectiv care merită atins. Prin urmare, doamnă Gal, poate că ar fi util să organizăm o astfel de discuție în, încă cât de repede vis-a-vis -vis de o astfel de abordare pentru ca toată lumea să înțeleagă când uh, poate să înceapă o acțiune extrem de eficientă. Mulțumim foarte mult. Înainte să dăm uh, cuvântul doamnei raportor, îmi cer scuze pentru Uh, că uh, ordinea de zi uh, a fost modificată puțin, uh, nici măcar nu am limitat timpul de intervenție, pentru că timpul prevăzut pentru acest subiect a fost destul de generos în ordinea de zi și ne-am gândit decât să luăm pauze de 50 minute, mai bine luăm una mai lungă la sfârșitul dezbaterilor. Doamna Gal, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu diversele opinii exprimate. Haideți să luăm uh, întrebările pe rând. De ce să nu menționăm uh, oare statele membre? În această comisie știm foarte bine uh, cum ne luptăm cu situația în care statele membre sunt menționate într-un raport acest raport, când există această posibilitate de a crea un nou sistem, presupune să nu luptăm neapărat cu fiecare stat membru menționat. Da, statele membre trebuie numite, sunt de acord cu acest lucru, însă nu cred că asta trebuie să se întâmple în cadrul acestui raport. Avem foarte multe instituții în cadrul Uniunii Europene și acum trebuie să vedem cine ce face. Și trebuie să vedem uh, ce așteptări avem din partea Comisiei, din partea agenției și uh, cum ne imaginăm noi uh, propriul nostru rol în acest context. E clar, putem identifica o problemă într-un anumit domeniu sau într-un anumit stat, stat membru, dar în acest context, ce face Comisia? Uh, oare agenția are sau nu date? Căci pentru asta a fost uh, constituită această agenție, pentru a uh, avea date corecte, imparțiale, care pot fi folosite ulterior și apoi trebuie să vedem cum anume trebuie să acționeze fiecare instituție în parte. Pentru că altfel avem o dezbatere ce nu duce nicăieri, pentru că unii vor spune da, iar alții vor spune nu. Așadar, acest tip de dezbateri care ating probleme din diverse uh, domenii și care vizează anumite state membre au nevoie de uh, niște date care să constituie o anumită bază. Iar eu am uh, sentimentul că pur și simplu fondăm tot felul de instituții uh, iar atunci când avem probleme cu un anumit stat membru, nici măcar nu folosim aceste uh, instituții. Pur și simplu ne exprimăm fără să avem datele necesare sau fără să folosim instituțiile care ne-ar putea oferi niște informații pe baza cărora ne-am putea exprima mai apoi. Da, avem un comisar pentru drepturi fundamentale, avem foarte multe instituții, avem o agenție. Prin urmare, cred că acum ar trebui să spunem exact cum ne-ar plăcea să funcționeze aceste instituții și care ar fi așteptările noastre din partea lor. Și aici intervine și întrebarea doamnei Morvai, pentru că dânsa s-a referit la chestiuni uh, grave. Prin urmare, ar fi important să vedem uh, de ce instituțiile care au anumite sarcină nu și-o îndeplinesc. Și aceasta, evident, pentru că subiectul este foarte delicat. Clar, avem acum uh, tratatul de la Isabona, avem o cartă obligatorie pe care nu aveam anterior, avem o anumită perioadă până la aderarea la Convenția pentru Drepturile Omului și sunt de acord că trebuie să includem în acest raport beneficiile pe care toate aceste instrumente le vor aduce cetățenilor noștri. Unor există chiar neînțelegerea, așteptările sunt uh, disproporționate sau diferite. Așadar, trebuie să înțelegem cum putem uh, folosi cât se poate de bine toate aceste uh, instituții și toate aceste mecanisme uh, care ne sunt puse la dispoziție. Și apoi trebuie să înțelegem temeiul uh, oferit de uh, Convenția privind drepturile omului, de Carta Fundamentală și de Tratatul de la Lisabona. E adevărat, noi avem uh, o voce politică. Dacă Parlamentul European spune ceva, clar transmite un mesaj politic. De aceea este importantă maniera în care abordăm aceste chestiuni. Mai mult, trebuie să știți că acest raport uh, se va derula pe durata unui an pentru că uh, este prevăzut pentru plenara din noiembrie. Ori asta înseamnă că putem să discutăm toate chestiunile relevante care apar pe durata acestui an, le putem adăuga la raport. Putem avea o dezbatere cu comisarul, putem discuta um, aderarea noastră la convenție și așa mai departe. Va exista și un raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale care va fi prezentat în uh, curând și în fața noastră pe 10 uh, iunie. Apoi, pe 21-22 uh, iunie va exista o audiere privind drepturile fundamentale. Aici se vor putea discuta toate informațiile, toate datele și apoi ele vor putea apărea în acest raport. Mie chiar îmi convine ideea că acest raport va fi votat în plenarea din noiembrie. Oricum, sunt deschisă la orice formă de cooperare pentru că sunt convinsă că trebuie să facem asta împreună. E până la urmă vorba despre modul în care Parlamentul poate să abordeze această problemă și cum ar putea Parlamentul să uh, facă totul în beneficiul cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumim uh, foarte mult! Dragi colegi, uh, ne încheiem aici această parte a uh, ședinței. Sugerez acum să luăm o pauză de 45 de minute, după care ne reîntoarcem la ora 11 și 30 de minute pentru o dezbatere comună cu Comisia privind drepturile femeii pe problematica traficului de persoane. Această sesiune este prevăzută începând cu ora 11 și 30 de minute, prin urmare sper să fiți din nou în sală pentru această a doua parte a întâlnirii noastre. Mulțumesc!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

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one uh, point of the agenda until 12.30. Până la 12 și jumătate, înainte de pauza de prânz, mai avem diverse chestiuni de discutat, ce anume traficul de persoane, abrogarea uh, deciziei cadru 2002-629. Și avem doi raportori. Un lucru foarte important este o reuniune comună a comisiilor parlamentare, conform regulii 51. Deci este o reuniune comună a comisiilor LIBE și FAM. Toate următoarele reuniuni vor fi reuniuni comune între aceste două comisii pe marginea acestei teme și vor avea loc în timpul reuniunilor programate ale Comisiei FEM sau ale Comisiei LIBE. Este important să menționăm acest lucru, deoarece traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor omului. Este, de fapt, o formă de sclavie. Și de foarte multe ori citim în ziare poveștile foarte triste ale uh, a acestor victime, care au loc chiar în Uniunea Europeană, chiar în statele noastre membre. Deci trebuie să facem ceva împotriva traficului cadrul legislativ existent s-a dovedit a fi neeficient, iar în 2009 Comisia a făcut o propunere pentru o decizie cadrului, decizie cadru a Consiliului pentru combaterea și prevenirea traficului și pentru protecția victimelor. Între timp a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, iar Comisia a trebuit să reformuleze propunerea și să o transforme într-o propunere de directivă așteptând noua propunere a Comisiei. În februarie 2010, plenul a adoptat o rezoluție privind combaterea traficului de persoane. Așteptăm să aflăm în ce măsură propunerile făcute de Parlament în rezoluția din februarie au fost preluate de Comisia Europeană atunci când a redactat această nouă propunere. Eu sunt copreședinta acestui punct împreună cu doamna Svensson, președinta Comisiei FEM și dacă nu are nimic de adăugat, o să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, în primul rând, și apoi reprezentantului Consiliului. Domnul Priber, reprezentantul Comisiei Europene, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum ați menționat, Comisia a făcut o propunere la sfârșitul lui martie pentru combaterea traficului de persoane, combaterea și prevenirea. Nu e nevoie să explic și a spus și dumneavoastră acest lucru în introducere. De ce problema traficului de persoane trebuie să fie avută în vedere foarte serios și de ce trebuie să fie avută în vedere la nivel european? Este pur și simplu inacceptabil să existe o asemenea formă de sclavie în Europa sau oriunde în altă parte. Comisia, atât fosta comisie cât și actuala comisie, consideră prevenirea și lupta împotriva traficului de persoane ca o prioritate. Propunerea de directivă seamănă foarte mult cu propunerea de decizie cadru pe același subiect, care a fost prezentată și discutată în Consiliu în 2009. După cum știți, probabil discuția din Consiliu a dus la un acord de principiu între statele membre asupra unui text la Consiliul JAI din 30 uh, noiembrie anul trecut. Textul acesta, cu anumite modificări, a fost baza propunerii pe care o prezentăm acum. Propunerea de directivă uh, include vechea directivă din 2002 ca și conținutul Convenției Consiliului Europei privind traficul de persoane. Propunerea trece dincolo de aceste cadre, mai ales când se pune problema următoarelor aspecte. Întărirea protecției uh, și drepturile victimelor, extinderea jurisdicției la infracțiunile comise în afara teritoriului Uniunii Europene și prevederea armonizării pedepselor care devin mai, dun, mai dure. Comisia dorește să țină, a încercat să țină cont de sugestiile făcute de Parlament în rezoluția din februarie pentru împiedicarea traficului de persoane. Uh, suntem satisfăcuți, mulțumiți de faptul că propunerea noastră este foarte aproape de propunerile făcute de Parlament în rezoluție și sperăm că sunteți de acord și dumneavoastră cu această afirmație. Nu intenționez acum să prezint propunerea în detaliu. Voi spune doar că sunt convins că această propunere este un pas important către eradicarea sau cel puțin către reducerea semnificativă a acestei infracțiuni Comisia consideră că propunerea este foarte ambițioasă, nu numai pentru că uh, are o abordare fixată pe drepturile omului, asta înseamnă că propunerea întărește protecția victimelor și prevenirea infracțiunii ca atare, de asemenea, întărește dreptul penal și posibilitățile de urmărire în justiție. Aș dori de asemenea să mai menționez o chestiune care nu poate fi abordată de această directivă și anume nevoia sporirii cooperării și a parteneriatului cu țările terțe din care provin adesea victimele traficate. Este un aspect foarte important al politicii antitrafic a Uniunii Europene. Trebuie să combatem uh, această problemă, rădăcina ei. Comisia va continua să-și lărgească eforturile nelegislative pentru uh, protecția victimelor și prevenirea traficului în afara Uniunii Europene, așa cum s-a subliniat deja în documentul adoptat de Consiliul în noiembrie anul trecut. Propunerea de directivă a fost deja prezentată uh, grupului de lucru al Consiliului. Statele membre și-au exprimat susținerea generală pentru această propunere și pentru conținutul ei. Se vor face unele modificări, dar este mult prea devreme să le analizăm, deoarece nu știm exact care uh, vor fi cerințele Consiliului. Totuși, cred că numărul de modificări propuse de statele membre vor fi destul de limitate. Uh, Aș dori de asemenea să menționez un aspect al propunerii noastre care este foarte important și anume negocierile propunerii va fi prima, una din primele ocazii în care Parlamentul va participa în calitate de colegiuitor în ceea ce obișnuia să fie pilonul al treilea. Salutăm uh, această posibilitate și așteptăm să conlucrăm cu Parlamentul. Știu că instituția dumneavoastră consideră că trebuie întărită lupta împotriva traficului, așa încât avem toate motivele să ne așteptăm că instituțiile vor cădea foarte repede de acord asupra textului directivei și vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, Consiliului, domnului Molino. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Firește, ca și în propunerea anterioară, lupta împotriva exploatării sexuale minorilor, trebuie să mulțumim Comisiei, deoarece a făcut această inițiativă legislativă într-un timp foarte scurt în dacă ne gândim la momentul în care a fost uh, investită noua comisie. Președinția spaniolă a solicitat comisiei ca aceste două propuneri să fie prezentate foarte repede, iar comisia a făcut acest lucru pentru că este o temă deosebit de importantă. Traficul și exploatarea sexuală a copiilor sunt două teme unde nu ne putem permite să pierdem nici măcar un singur minut. Dacă ne uităm la propunerea Comisiei, evident acordul la care s-a ajuns în Consiliu în noiembrie 2009 uh, prevede anumite modificări. Tipurile de delicte din articolul 2 urmează Convenția de la Varșovia, deși s-au făcut uh, unele extinderi, cum ar fi se extinde uh, conceptul de exploatare l-am um, cerșit. Lucrul acesta este foarte important pentru că, din păcate, există probe care susțin acest lucru. Traficul se face pentru a folosi persoanele exploatate în acest tip de activități. activitățile respective, infracțiunile respective se precizează în considerentul 5 se vorbește de furtul din magazine și de alte uh, genuri de infracțiuni este uh, un plus al acestei propuneri. Nivelul pedepselor este foarte corect, după părerea noastră, și corijează un defect tehnic al propunerii anterioare, care fusese deja semnalat de mai multe delegații. În propunerea anterioară se vorbea despre pedepse maximă de cel puțin și să eu știu, se fixa un prag între 8 și 10 ani, iar din punct de vedere tehnic nu avea prea mult sens. Pentru că dacă e vorba de o pedapsă manix de cel puțin 8 până la 10 ani, evident nivelul care contează este cel de 8 ani, iar nivelul de 10 ani nu contează. Și Comisia a suprimat acest gen de formulări de asemenea, în conceptul de victimă deosebit de vulnerabilă apare aici, care este un concept foarte greu. Sigur, nu este greu să-l extindem la minori, și aici au existat o serie întreagă de discuții polemice apropo de alte referințe, cum ar fi, de exemplu, sarcina. Sarcina nu poate fi considerată în niciun caz în această situație, dar sarcina duce la vulnerabilitatea persoanei respective, deci este un, un fapt asupra căruia Parlamentul trebuie să se pronunțe. De asemenea, apare exprimată foarte corect răspunderile și sancțiunile față de persoanele juridice. Știți foarte bine că în diferitele sisteme din cele 27 de state membre există țări care uh, instaurează răspunderea penală, iar altele care nu au în vedere răspunderea penală a persoanelor juridice. De asemenea, se lărgește termenul de prescriere pentru ca niște copii, copii minori, în momentul în care ajung la majorat, să poată iniția acțiuni în justiție dacă n-au putut să o facă înainte. Uh, pentru ca persecuția, să, urmărirea justiției să nu depindă de vârsta victimei. De asemenea, se pune problema competenței extrateritoriale și de drepturile și protecția victimelor și măsurile de protecție, măsuri de acordare a locuințe psihiatric, măsuri de educație pentru minori și așa mai departe. Uh, se acordă multă atenție măsurilor specifice de protecție, atât procesuale cât și extraprocesuale pentru minori și considerăm că acest lucru este un avantaj, așa cum s-a făcut și în ceea ce privește prevenirea acestui tip de infracțiuni. Prevenirea infracțiunii este o chestiune tipică a dreptului penal, vorbim de evitarea comiterii infracțiunilor, ceea ce înseamnă cooperare în materie penală, este vorba de articolul 15, unde se vorbește de programe, de campanii de informare, de formarea personalului care ia contact cu victima și așa mai departe. Deci înțelegem deci că această propunere este o propunere bună din punct de vedere al prevenirii și în articolul 16 se pune problema creării unui organism de supraveghere care să lase libertatea statelor membre, cum se apare și în considerent, ca să creeze acest organism în funcție de propriul său sistem. În orice caz, acest organism de supraveghere, de consiliere, trebuie să urmărească această chestiune în statul membru. În președinția spaniolă va începe contactele informale cu Parlamentul uh, va fi o propunere ca și propunerea anterioară care trebuie să fie continuată de viitoarea președinție belgiană. Avem încredere absolută în faptul că viitoarea președinție belgiană va face acest lucru, va face tot ce îi trebuie pe marginea acestei chestiuni, ca și pe marginea celeilalte probleme pe care am discutat-o, și anume protecția copiilor împotriva pornografiei infantile. Evident că dorim să începem să facem acest lucru, așa încât vă, vă urez noroc, uh, urez noroc viitoare președinții belgiene și sigur că actuala președinție vă va acorda tot sprijinul în aceste două propuneri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum este rândul raportorului. Avem un raportor pentru LIBE, și un raportor de la FAM, Edith Power, de la PP. O să-i dau întâi cuvântul doamnei Het și apoi doamnei Bauer. Sper că interpreții au primit textul intervenției mele pentru că nu vreau să existe greșeli de interpretare. Nu, interpreții n-au primit acest document. Mulțumim Comisiei și mai ales doamnei comisar Malmström pentru această propunere foarte rapidă. Știți cu toții că traficul de persoane este una din infracțiunile cele mai grave din lume și, bineînțeles, vom lupta în fiecare zi pentru a le evita. Știm că excluziunea socială uh, sărăcia sunt unele din cauzele principale ale traficului de persoane, ceea ce înseamnă că trebuie să considerăm uh, situația în ansamblul ei adică toate politicile, nu numai sub aspect penal, dar și polițiile de migrare, politicile sociale și așa mai departe. În câteva cuvinte voi prezenta poziția mea pe marginea acestei propuneri. Este o propunere bună, dar există chestiuni care lipsesc din această directivă. Am, i-am ascultat pe colegi și mă felicit că s-a subliniat, îi felicit că s-a subliniat uh, prezența copiilor, ca întotdeauna Trebuie să acționăm în sensul bunăstării copiilor și am vorbit deja despre acest lucru astăzi, ceea ce este un lucru pozitiv. De asemenea, jurisprudența se știe foarte bine că există posibilitatea de a condamna în tribunalele Uniunii Europene pentru infracțiuni comise în afara Uniunii Europene. Deci astăzi se ține cont de situația victimei, de locul în care a avut loc infracțiunea. Noi am adresat deja o chestiune orală și există și o rezoluție privind traficul de persoane și avem propunerile Parlamentului privind conținutul directivei, așa încât din directivă, din propunerea de directivă a Comisiei lipsesc câteva puncte. Cum ar fi? În ce privește crim, infracțiunile pe internet, deoarece traficul de persoane se poate face cu ajutorul internetului. Trebuie să se coordoneze uh, să existe coordonare între un coordonator la nivel european și coordonatorii naționali. Acest lucru trebuie să fie adăugat în propunerea Comisiei și încă o propunere care n-a fost acceptată este colectarea datelor. Avem o problemă mare legată de pornografia infantilă, cum am spus deja. Știm că există din ce în ce mai multe uh, date la nivelul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene, așa încât trebuie acum Europolul, Frontex-ul și uh, Agenția Drepturilor Fundamentale să colecteze aceste date, să se facă o coordonare. În articolul 15 se există o propunere de măsură legată de niște campanii de informare la nivelul statelor membre și uh, mi-ar plăcea foarte mult să fie vorba de campanii de informare nu numai în Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii Europene. Iar în ce privește vict și o uh, informare la nivelul victimelor, adică o informare care să se adreseze persoanelor care inițiază acest gen de trafic de persoane. Știm astăzi că principalele victime sunt tinerele, fete și femei. Știm astăzi, avem documente care se referă la drepturile femeilor și copiilor, dar nu se ține cont de acest lucru. Nu se ține cont de traficul acestor tinere, fete și femei atunci când vorbim despre traficul de persoane. Evident, trebuie să specificăm legislativ că acest lucru trebuie să fie eficient făcut. Evident, în propunerea Comisiei se fac niște propuneri, nu. Uh, propunerea incriminării celor care cumpără asemenea persoane, care cumpără beneficiile traficului de persoane, adică o mână de lucru foarte ieftină sau exploatarea sexuală. Această parte nu există în propunerea Comisiei. Eu cred că articolul 15.4 ar trebui să fie obligatoriu, să aibă putere legislativă obligatorie, să fie considerat infractor cel care profită de pe urma profiturilor traficului de persoane. Aș dori să adresez o, o întrebare Comisiei și Consiliului. Prima întrebare pentru Comisie. De ce se limitează competențele statelor membre în articolul doi. Articolul 9c cum se definesc cum se definește competența la 9C. Iar Consiliul, întrebarea adresată Consiliului, care sunt posibilitățile de incriminare a celor care cumpără servicii Uh, care rezultă din traficul de persoane. eu și doamna Bauer vă vom invita pe 10 iunie la un seminar pe tema traficului de persoane. Și atunci o să termenul de depunere a amendamentelor va fi prelungit, nu va fi 2 iunie, ci probabil va fi 30 iunie. Și Vă vom spune exact care este termenul. Vor fi uh, un termen de depunere a amendamentelor amânat și considerăm că există posibilitatea să participați la acest seminar și apoi să redactăm amendamentele. Aștept uh, să, abia aștept să văd ce spune doamna Baur și ceilalți colegi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bauer. doamnă președintă. Documentul acesta este realmente un pas înainte, un document deosebit de semnificativ. Include o definiție nou-nouță, o definiție mai largă, care ne va ajuta, care va contribui la aplicarea acestei, acestui instrument legislativ și este uh, Uh, foarte bine pentru viitorul lui. Salutăm de asemenea faptul că în comparație cu textul anterior, textul acesta a lărgit sfera de cuprindere a sancțiunilor uh, și cuprinde și uh, cerșitul forțat care nu fusese cuprins înainte. A fost o afacere și este o afacere deosebit de prosperă în Europa și în foarte multe alte domenii în această propunere s-au făcut pași înainte. E foarte important ca textul uh, să se refere și la victimele copii. De multă vreme așteptăm acest lucru, iar uh, noi trebuie să reușim uh, să, să, să putem audia un copil doar o singură dată pe parcursul uh, unei uh, proceduri și apoi să se folosească înregistrarea video a acestei audieri. audieri. Evident, există în continuare niște întrebări, niște semne de întrebare. Ne lipsesc o serie de formulări din text, au fost deja menționate de antevorbitoare. Cu toate acestea, Aș dori să adresez Comisiei o serie de întrebări. Întrebările acestea sunt cele care nu au un răspuns satisfăcător în propunerea legislativă a Comisiei. Cât privește Convenția Consiliului Europei, aceasta cuprinde protecția victimelor și de asemenea cuprinde și accesul la piața muncii și la pregătirea profesională, la instruirea profesională și acest lucru lipsește din propunerea comisiei. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg care este motivul pentru care nu se menționează ceva care este menționat în propunerea anterioară. Este o reducere a timpului pedepsei maxime, a duratei pedepsei maxime, menționată ca pe, pedapsă minimă de la 6 de la 6 la 5 și de la 12 la 10 ani. Dacă spunem că aceasta ar fi o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului, deși vorbim despre o crimă, o infracțiune deosebit de gravă, atunci nu înțeleg de ce se reduce uh, pragul pedepsei de la o propunere de text la o altă propunere de text. Și mai este un element care este neclar. Mă bucur că textul cuprinde și traficul de organe, dar nu este foarte clar ce propunere diferită sau cât de diferită este propunerea respectivă uh, Apropo de acest aspect, aici e nevoie de anumite aspecte, de, de modificarea unor aspecte în viitor, din punctul meu de vedere. Și mai am încă o întrebare. În propunerea noastră de rezoluție am spus că recomandăm Comisiei Europene să creeze un raportor european sau un comisar european pentru această chestiune. Există raportori internaționali pentru această chestiune, dar nu există coordonare a activităților și există o anumită lipsă de coordonare între activitatea diferitelor direcții generale în acest domeniu. Și apoi mai există încă un aspect pe care aș dori să-l menționez. și anume vârsta limită de 18 ani. Am auzit un număr foarte mare de plângeri uh, de la foarte mulți specialiști pe marginea metodologiei. Se spune că este o metodă veche de prin anii 20-30 este o metodă pe baza căreia s-a definit această limită de vârstă și există cumva bănuiala că vorbim de copil, de victimă, de copilul care trebuie, de victima care trebuie tratată ca un minor, ca un copil, dar apoi există o încercare de a stabili o limită de vârstă dacă victima nu are documente, nu are acte, se încearcă stabilirea vârstei victimei. Acest lucru se poate face în două feluri. Unu, uh, cu <clears throat> radiografia oaselor și apoi analiza stării dinților, danturii. Și întrebarea mea este următoarea. Putem să ne așteptăm la vreun progres în uh, această uh, procedură care e considerată de mulți umilitoare? Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Bauer. Până acum există două, trei persoane care doresc să intervină, începând cu doamna Argentini. Înghe- De fapt, văd că mai există încă o, o persoană ce dorește să ia cuvântul. Avem patru în total. Încheiem lista și după ce vom termina dezbaterea, comisia va avea din nou cuvântul. Primul de pe ordinea, de pe listi, lista de uh, oratori, doamna Angelini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Încercăm să prevenim, să protejăm de asemenea a, uh, victimele traficului uman prin acest demers. Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să-i ajutăm pe oameni să se ajute pe ei înșiși cum le putem oferi victimele traficului uman, uh, de ființe umane, mai multe puteri. Uh, există o, o temă care este ori menționată în uh, discuții. Se spune aici, în partea de informare, atașată documentului, că această temă nu face parte neapărat din obiectivul sau din textul directivei. Este vorba despre permisul de ședere. În uh, actul legislativ anterior, permisul de ședere temporar era o temă importantă. În această propunere, uh, tema este anulată, practic. Uh, cred că aceasta este o mare lipsă a propunerii legislative. Putem să-i ajutăm pe oameni în oferindu-le consultare medicală, psihologică, etc. Însă, dacă nu le putem oferi acestor oameni un permis de ședere, fie el și temporar, nu îi putem ajuta pe oameni să ă, se, aude, să se ajute pe ei înșiși. În fostul act legislativ, în colaborare cu ă, ă, procuratura, statele membre ofereau permise de ședere uh, victimelor. Bine, procedura era una îngreunată de faptul că victimelor le era teamă să colaboreze cu pro, uh, procuratura. În uh, momentul de față se discută despre o demarare a actelor, uh, a acțiunilor procuraturii, chiar dacă nu există o colaborare din partea victimelor, ceea ce este bine, însă se elimină din discuție problema permisului de ședere. Cred că acordarea acestui permis ar putea ajuta la îmbunătățirea situației oferindu-le mai multe puteri victimelor, putem să obținem mult mai multe. Încă un uh, aspect care ar putea să genereze controverse acum. Este vorba despre despre uh, criminalizarea celor care folosesc, practic, uh, serviciile persoanelor despre care știu că au fost uh, victime ale, ale traficului de persoane. Dacă procedăm în lucrul acesta, atunci, practic, îl pedepsim până și pe cel care a fost victimă. Dacă vorbim uh, despre această abordare, ne dăm seama că abordarea în sine s-ar putea să genereze probleme, pentru că dacă munca depusă de victima a uh, traficului de persoane, de ființe umane, atunci victima în sine este uh, exclusă Uh, împinsă la, la granița societății. Nu aș uh, fi menționat lucrul acesta dacă doamna raportor nu ar fi uh, deja că se întreabă în ce măsură această prevedere este una obligatorie. Consiliul spunea că um, ar putea acorda statelor membre posibilitatea de a aplica această regulă, dacă își doresc. Aceasta este abordarea corectă, după părerea mea. Nu mi s-ar părea că reglementarea în sine ar trebui să fie una obligatorie. Aștept din partea Comisiei un răspuns cu privire la permisul de ședere. Vă mulțumesc. Mai există și alți colegi care au cerut între timp cuvântul. Doamna Morva e acum, are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că întrebarea esențială este aceea privind uh, Uh, legăturile existente între uh, cei care se ocupă de traficul de uh, femei și copii în scopuri sexuale, industria sexului și, de asemenea, prostituția. Nu cred că această temă poate fi evitată în continuare. Există o serie de studii care ne arată clar faptul că principalele motive pentru existența unui trafic de femei Uh, în scopuri sexuale este uh, practic normalizarea industriei sexuale și normalizarea uh, prostituției în sine. Aceste, acestea sunt rezultatele obținute și de mine în discuțiile mele cu diferite ONG-uri. Dacă e corect să folosim femeile în cadrul industriei sexului sau în scopuri reprezentate de prostituție, atunci, în mod evident, apare cererea mai mare, nevoia unei oferte mai mare, mai mari. Uh, apar persoane care uh, consideră că această lume a prostituției sau în această lume, această lume a industriei uh, sexului este una glorioasă, frumoasă. Bine, din fericire, multe femei nu au această această percepție, însă în orice caz trebuie să constatăm faptul că oferta crește, uh, cererea, îmi cer scuze, crește din ce în ce mai mult, iar cererea crescută um, comparată cu oferta redusă generează, bineînțeles, violență. Nu cred că putem ajuta neapărat uh, victimele crescând nivelul birocrației fără a fi discutat în prealabil de, uh, relația existentă între cele trei domenii. Cred că prevenirea traficului uh, de femei duce la prevenirea prostituției și, de asemenea, protecția victimelor se realizează cel mai bine prin oferirea de servicii uh, care se referă nu doar la identificarea femeilor uh, victime ale traficului de persoane, ci și uh, identificarea femeilor care lucrează ca prostituate, chid că nu își doreasc, dorești, doresc lucrul acesta. Aceasta este o mare problemă pentru că femeile care lucrează ca prostituate și doresc să iasă din acest mediu nu reușesc uh, Uh, să facă lucrul acesta pentru că nu li se, nu li se uh, permite. Cred că trebuie să facem o diferență clară între uh, prostituția cons consensuală și cea forțată. Nu cred că prostituția în sine trebuie să fie considerată o infracțiune pentru că lucrul acesta ar fi în detrimentul femeilor care își doresc să lucreze cu, ca prostituate Însă, cred că tema în sine ar trebui să fie discutată mai intens, trebuie să evaluăm experiența obținută deja în Suedia sau în alte state în acest domeniu și în uh, ceea ce privește persoanele care știu uh, că uh, beneficiază de serviciile unei persoane care face victime care um, este victima traficului uh, um, uman, ne întrebăm practic în acest text dacă această persoană ar trebui să fie considerată un infractor sau nu. Cred că răspunsul este clar. Vă mulțumesc, urmează doamna Costa. Vă mulțumesc, vreau să le mulțumesc raportorilor, vreau să mulțumesc Comisiei și Consiliului. Tema este una foarte importantă. Reprezentantul Comisiei a spus deja că aceasta este una dintre primele teme asupra căreia uh, putem să votăm și noi, să ne dăm și noi acordul în cadrul procesului de codecizie. Acest, uh, această temă uh, a preocupat Parlamentul European de zece ani încoace și nu doar Parlamentul European, ci bineînțeles și o serie de organizații pentru femei. Vreau să dedic ședința de astăzi uh, doamnei Paulos Colonio, care în uh, anul 1996 ne era colegă aici în Parlamentul European și uh, a tratat subiectul unei cărți albe cu privire la traficul de ființe umane. Sunt absolut convinsă că vă amintiți de această persoană pentru că domnia sa a fost cea care a trezit atenția Parlamentului European cu privire la traficul de persoane. Sunt încântată de faptul că reprezentanții Comisiei și Consiliului au uh, luat în considerare și propunerea noastră de rezoluție în discuțiile lor. În acea propunere de uh, rezoluție am abordat o anumită cale și sper sperăm că viziunea noastră va fi în continuare luată în, uh, în discuție. Și acum câteva întrebări în ceea ce privește internetul. Am făcut deja un pas important pe acest uh, nivel. Și asta deoarece uh, nu putem să prevedem un nivel suficient de prevenție, de prevenire și uh, um, de protecție a victimelor dacă nu există o coordonare la nivel european. În ceea ce privește investigațiile, e nevoie de, o, de crearea unei rețele între toate statele membre și uh, e important să luptăm împotriva acestei infracțiuni și însă în uh, acest mediu reprezentat de internet. trebuie să folosim toate instrumentele ce ne stau la dispoziție pentru a combate traficul de ființe umane. Încă o, un aspect uh, ce nu mi se pare suficient de intens discutat. În text Uh, în articolul 13 se vorbește despre protecția rudelor. Se oferă o posibilitate în articolul acesta, însă uh, reglementarea în sine nu mi se pare suficient de puternică. În cazul în care rudele nu se află în statul uh, uh, membru, uh, Um, situația devine din ce în ce mai îngreunată și tocmai această, această problemă trebuie să fie eliminată. În ceea ce privește ONG-urile, ne întrebăm de ce um, tema în sine nu a fost pusă în discuție mai devreme. Trebuie să cerem imediat statelor membre să sprijine această rețea deja existentă de ONG-uri. ONG-urile deja lucrează în domeniu, ne pot oferi posibilitatea de a contacta victimele, ne pot oferi posibilitatea de a ajuta la integrarea, incluziunea socială, la integrarea acestor persoane, etc. Și, de asemenea, vreau să subliniez cele spuse de doamna Bauer. Uh, în acest context uh, trebuie să recunosc că personal consider că problema uh, permisului de ședere este deosebit de importantă. Mă, mă întreb de ce s-a renunțat la această specificație în prezenta propunere. Îi dau, uh, îi dau dreptate întru totul antevorbitoarei mele care a pus de asemenea în discuție problema permisului de ședere. Și încă o temă ce trebuie să fie discutată de ce la nivelul Comisiei Europene nu există un coordonator uh, re uh, responsabil pentru această temă. Există un raport anual, într-adevăr, lucru pe care l-am cerut uh, prin propunerea noastră de rezoluție, însă în același timp solicitam și numirea unui raportor în cadrul Comisiei. În cazul în care lucrul acesta s-ar realiza, atunci acest raportor ar fi practic un coordonator Uh, al tuturor eforturilor demarate în acest uh, domeniu la nivelul statelor membre. Cred că uh, în ceea ce privește pedepsele, trebuie să discutăm mai mult și să, să aprofundăm tema. Vă mulțumesc, v-aș ruga să fiți cât mai conciși pentru că mai există mai multe persoane care doresc să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că propunerea Comisiei este una foarte ambițioasă, însă am nevoie niște, de niște clarificări. La articolul 9, paragraful 1, de B, C și D. Aș vrea să vă întreb de ce în articolul 9.2 se realizează o Uh, distinție uh, pe care nu o înțeleg. Este vorba despre distințiile dintre C și D la aliniatul 1. Uh, vreau să primesc o clarificare cât mai curând cu putință. În ultimele zile m-am ocupat de uh, formularea unei întrebări orale cu privire la prostituția copiilor și femeilor în Cam- Cambodgia. Știu că 75% dintre clienții bordelurilor din această zonă preferă a, persoanele tinere. Există copii în vârstă de 3 până la 4 ani care sunt oferite clienților ce provin în special din, din statele noastre și din păcate nu există niciun fel de reglementări legale cu privire la pedepsirea acestor persoane care ruinează viața copiilor. Aș dori să aflu cum încearcă comisia să pună sub acuzație uh, persoanele care comit o astfel de crimă. Vă mulțumesc, doamna Bildbauer. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte multe din propunerile pe care vreau să le prezint au fost deja făcute. Inițiativa mi se pare interesantă, dar dacă ne uităm la conținutul ei, și dacă ținem seama de conținutul altor proiecte asupra cărora lucrăm, și anume Ordinul de Protecție, aș dori să pun o întrebare Comisiei și Consiliului. În ce mod vă compatibilitatea, aplicabilitatea Ordinului de Protecție al victimelor cu aceste proiecte. Dacă ar trebui să fie inclus aici, dacă ar trebui să fie făcută vreo adaptare, pentru că pot fi victime care să sufere de acest tip de hărțuire sau de tratat, dar uh, Uh, mandatele au caracter internațional, iar o persoană care este victimă și care se bucură de o protecție specifică și are toate drepturile într-o țară anume, poate să fie transferată într-o altă țară și continuă să, se continuă să apară aceleași probleme. Ce legătură există în aplicarea acestei inițiative cu celelalte proiecte la care lucrăm? Mulțumesc! Mrs. Bliankeviciute. Sorry. Doamna Bliankevici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscătoare pentru acest raport. Felicit uh, atât uh, raportoarele cât și raportorii din umbră. Avem nevoie de acest document, iar această directivă trebuie să intre în vigoare cât mai curând cu putință. Cu toate acestea există câteva semne de întrebare. Înțelegem noi, într-adevăr, care sunt cauzele care generează traficul de persoane în acest secol 21? Criza economică, sărăcia acută, acestea sunt problemele care, cauzele care duc la traficul de persoane. În plus, ar fi important uh, considerarea combaterii sărăciei ca fiind una dintre măsurile de prevenire a traficului de persoane. Adeseori, uh, victime ale traficului de persoane devin uh, nu doar femeile și copiii din statele uh, Uh, Uniunii Europene, ci și femeile și copiii din diferite state terțe. Aceste persoane sunt mai apoi uh, duse dintr-o țară într-alta și ca urmare uh, ne este foarte greu în contextul actual să ținem în șah această problemă. Tocmai de aceea consider că trebuie să cooperăm într-o manieră mult mai eficientă și cu stat pentru eliminarea problemei nu, este, nu, nu prea înțeleg de ce Comisia nu a ținut cont de propunerea noastră cu privire la crearea unui post de coordonator. De asemenea, susțin uh, ideea ca persoanele care cumpără serviciile unor persoane traficante uh, să fie de asemenea pedepsite. Aceste persoane trebuie să-și asume responsabilitatea, iar noi, cei din Parlamentul European, trebuie la rândul nostru să ținem cont de responsabilitatea care ne-a fost acordată. Uh, Mulțumim. Doamna Hirsch va fi ultima care va interveni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră, din partea liberalilor, sunt încântată de faptul că această temă este discutată, este, este una dintre temele cu care, pe care trebuie să o discutăm faptul că se include aici și cerș, cerșetoria este un, un câștig. Însă, din păcate, nu cred că ne, ne gândim neapărat la întreaga dimensiune a traficului de persoane, gândindu-ne de asemenea la acest trafic în contextul, haideți să-i spunem, vieții cotidiene, muncii cotidiene. Trebuie să, să găsim însă în acest context uh, toate definițiile comune cu privire la pornografia infantilă, ideea de prostituție, etc., defi- definiții care sunt incluse nu doar în acest, sau ar trebui să fie incluse nu doar în acest act legislativ, ci sunt deja incluse și în alte acte legislative. Avem nevoie de un echilibru. De asemenea, în ceea ce privește uh, permisul de ședere, această temă este inclusă și în pachetul uh, pentru azi Brazil și am putea să ne inspirăm de acolo în momentul în care uh, ajungem să includem tema aceasta și în uh, actul nostru. În ceea ce privește serviciile oferite de femeile uh, care sunt victime ale traficului de persoane și dacă aceste persoane trebuie să fie de asemenea urmărite penal sau nu, cred că Uh, tema este una importantă. În momentul în care ne, ne gândim la serviciile prestate ne, de persoane care fac uh, obiectul traficului de persoane, trebuie să ne gândim și la faptul că uh, clienții acestor uh, care se găsesc pentru aceste servicii trebuie să fie pedepsiți. Însă se pune întrebarea cum vom putea reuși să stabilim faptul că respectivul client știa într-adevăr că persoana care oferea, îi oferea uh, serviciile era uh, o, o victimă a traficului de, pers de persoane. Așadar, ideea, după părerea mea, este una bună, însă implementarea este una, este una problematică. S-ar putea ajunge la uh, situații în care femeile, să spunem că e vorba aici de o prostitu uh, prostituată, uh, uh, depune plângere, însă această plângere nu poate duce la o Uh, condamnare pentru că nu se găsesc uh, suficiente dovezi. Însă s-ar putea să existe și o altă situație în care pur și simplu respectiva victimă nu este capabilă, nu are curajul de a se adresa autorităților. Prin urmare, mă, mă întreb cum ar putea fi implementate toate acestea. Și încă ceva, uh, este vorba despre uh, minorii care au fost abuzați în state din afara Uniunii Europene. Da, ideea este bună, însă din nou se pune întrebarea cum putem să întărim și să concepem practic colaborarea cu aceste state terțe pentru a obține suficiente probe care să fie folosite în procedurile juridice demarate în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Hirsch. Există acum uh, foarte multe întrebări uh, și așadar, uh, domnule Priber, suntem gata să ascultăm răspunsurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă spun că am ascultat cu atenție toate comentariile, observații, am dat toate întrebările. Sper că nu vă așteptați de la mine ca în următoarele șapte minute, ultimele ale sesiunii dumneavoastră, să răspund în mod exhaustiv la toate comentariile adresate. Voi începe cu un comentariu mai degrabă general. Această propunere reprezintă un instrument uh, al um, dreptului penal, asta a fost și ideea, și nu pretindem că această propunere, odată ce va fi adoptată, va putea să rezolve toate problemele legate de traficul de persoane um, și nici măcar nu asta a fost intenția noastră, ci doream să aducem o contribuție importantă la rezolvarea problemelor. Însă este clar că uh, anumite chestiuni care țin de uh, codul uh, muncii uh, vor trebui abordate de alte uh, Uh, organe politice. Această propunere este una în conformitate cu Tratatul de la Lisabona și unele competențe ale Uniunii Europene în dreptul penal. Și știm cu toții că aici statele membre, unele mai mult decât celelalte, uh, sunt ezitante când vine vorba de a lăsa Uniunea Europeană să reglementeze acest domeniu. Prin urmare, propunem o directivă Uh, însă din aceasta vor lipsi anumite aspecte asupra cărora am decis uh, că rămân la latitudinea statelor membre. Împărtășim multe dintre um, opiniile membrilor acestor două comisii, mai ales uh, când vine vorba despre infracționalitatea pe internet, însă nu aceasta va reprezenta inima directivei care va condamna aceste infracțiuni ci acesta ar fi următorul pas, să luăm în considerare um, infracționalitatea online. Anumite aspecte au mai fost ridicate și la alte discuții care vizau uh, abuzul uh, împotriva uh, copiilor. E clar că nu avem date suficiente. Recent am luat legătura cu Eurostat pentru a avea statistici mai concrete în ceea ce privește această infracțiune, însă cred că toată lumea este de acord că nu ne aflăm în situația în care informațiile sunt atât de puține încât noi să nu putem legifera această problemă și împărtășim în totalitate preocupările europarlamentarilor în ceea ce privește campaniile de sensibilizare. Însă nu trebuie să apară aceste aspecte neapărat într-o astfel de directivă, ci acestea sunt uh, acțiuni care trebuie să apară pe lângă uh, legislația care se propune. A mai existat o serie de întrebări legate de interpretarea uh, unor articole sau uh, a motivației pentru care am lăsat pe din afara anumite lucruri. Am luat notă de toate aceste observații, însă sper că nu vă așteptați acum să intru în toate aceste detalii. Uh, în ceea ce privește alineatul 9.2 și uh, articolul 54, uh, ei bine, noi considerăm că această propunere practic reflectă ceea ce este fezabil. Uh, Mulți ar fi dorit uh, ca noi să mergem mai uh, departe de atât, însă n-ar fi avut sens să venim cu o propunere în care să intrăm uh, prin care să intrăm în sfera de competențe a statelor membre la modul brutal. Prin urmare, o parte din această, acest domeniu este în continuare lăsat la latitudinea statelor membre am uh, uh, transferat anumite sancțiuni uh, de la 12 la 10 ani, pentru că aici se reflectă anumite practici din anumite state membre și aceste lucruri trebuie luate în considerare. Se pare că în anumite state membre o sancțiune de 12 ani este extrem de îndelungată, chiar pentru asemenea infracțiuni care sunt extrem de grave. Deci pentru aceste state o sancțiune de 12 ani nu ar fi uh, de luat în considerare, prin urmare noi am ținut cont de aceste aspecte. Au mai fost anumite preocupări uh, menționate de anumiți uh, eurodeputați uh, care au legătura cu, legătură cu permisele de rezidență, cu chestiunile care vizează azilul și așa mai departe. Cum menționam și anterior, uh, considerăm că aceste uh, domenii trebuie aplicate de al, uh, acoperite de alte legi și de aceea încercăm oarecum să amânăm discuția în legătură cu acest subiect, pentru că știu că în ceea ce privește o directivă în domeniul uh, codului muncii, uh, se va elabora un raport uh, vis-a-vis de aceste chestiuni, prin urmare poate ar fi bine să se ia legătura cu cei care legiferează în aceste domenii. Eh, cât privește recrutarea unui coordonator eh, pentru eh, lupta împotriva traficului de persoane, ei bine, procesul de recrutare va dura probabil câteva luni, însă el a fost deja lansat și sperăm uh, că astfel vom intensifica activitatea în acest domeniu pentru a exista o mai bună coordonare între Uniunea Europeană și statele sale și, de asemenea, o coordonare între Uniunea Europeană și mediul internațional pentru a trage un semnal vizavi de um, faptul că Uniunea Europeană chiar ia în serios uh, această problemă. Evident, împărtășim uh, opiniile care vizează importanța ONG-urilor și uh, rolul pe care acestea pot să îl uh, joace. Acest lucru apare și în um, articolul 15 alineatul 2 uh, din propunerea de directivă. Împărtășim de asemenea și opinia că legislația reprezintă un aspect, iar implementarea uh, cu totul altceva și nu ne facem uh, niciun fel de iluzii. N-ar fi pentru prima dată când Uniunea Europeană uh, emite legi uh, și apoi efectele nu prea se cunosc. Prin urmare, capitolul legat de implementare va fi extrem de important toată ce această directivă va fi adoptată. Și nu mă refer aici doar la transpunerea directivei de către statele membre, ci și de implementarea eficientă a dispozițiilor sale. Și acesta este unul dintre motivele pentru care la acest moment n-ar trebui să mergem prea departe, adică să nu depășim limita acceptabilității uh, statelor membre și guvernelor statelor uh, membre. E clar că acest subiect uh, este unul unde Uniunea Europeană poate să-și aducă o contribuție uh, eficientă, dar până la urmă autoritățile polițienești și uh, penale din statele membre vor trebui să implementeze toate aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Am primit mesajul că interpreții se vor opri din activitate chiar acum, prin urmare toate aceste chestiuni uh, care nu au primit încă răspuns sau care n-au putut fi abordate în detaliu acum uh, vor putea primi un răspuns în scris uh, din partea dumneavoastră. Avem și pe cei doi raportori care ar dori să comenteze pe scurt, însă mi s-a spus că interpreții vor pleca. Însă întrebarea este oare interpreții pot să mai rămână încă trei uh, minute. Doamna Hertz. Aș dori să spun uh, în acest moment uh, că se vorbea la un moment dat despre uh, penalizarea clienților în domeniul prostituției, dar aici nu vorbim doar despre prostituție. Eu aș dori să considerăm ca infracțiune orice activitate a persoanelor care folosesc uh, uh, victimele traficului de persoane, că vorbim despre prostituție forțată aici sau despre muncă forțată. Acum trebuie să definim clar uh, problema. Am vorbit despre lupta împotriva sărăciei, am uh, vorbit despre anularea solicitării um, serviciilor sexuale și uh, e clar că cele 27 de state membre trebuie să acționeze împreună pentru a lupta împotriva uh, acestui flagel al traficului de persoane. Așadar, aștept cu interes seminarul uh, de pe 10 iunie. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Bauer are cuvântul. Uh, Mulțumesc, sunt sigură că vom avea suficient timp uh, și ocazii pentru a discuta acest subiect. Oricum, nu mai putem avansa prea mult astăzi, prin urmare aștept cu interes viitoarele discuții. Mulțumim, doamnă Bauer, încheiem ședința în acest moment și revenim la ora 3 după amiază. Mulțumesc, dragi colegi, poftă bună!